Ladies and gentlemen, uh, good morning. If I may ask you to take your seats, we will commence uh, in fact. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să luați loc. Vom începe peste câteva clipe. Înțeleg că unii oaspeți trebuie să plece destul de devreme pentru că astăzi are loc și colegiul comisarilor, deci vă rog frumos să luați loc ca să putem începe. Right. So, uh, once again, uh... Încă o dată, vă mulțumesc frumos pentru înțelegere. Mana, good morning. You high represent... Doamne și domnilor, bună dimineața, doamna înalt reprezentant Mogherini, doamnelor și domnilor miniștri, secretari de stat, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor. Este pentru mine o plăcere și o onoare să vă urez bun venit astăzi în Parlamentul European <clears throat> în numele președintelui Tajani, care din păcate nu a putut fi prezent astăzi la ceremonia de deschidere a celor de-al șaptelea Congres Mondial împotriva pedepsei cu moartea. Eu sunt bucuros de faptul că acest uh, congres este uh, găzduit de Parlamentul European și de Regatul Belgiei, și de asemenea mă bucur că această ceremonie are loc în uh, sala emblematică a Parlamentului European pe care o numim Hemiciclu. Vreau să urez bun venit doamnelor și domnilor miniștri, excelențelor sale, ambasadori, secretarilor de stat, diplomaților, altor demnitari din țările aboliționiste și de asemenea reprezentanților din țările în care încă se aplică pedeapsa cu moartea. Vreau să felicit uh, cu multă căldură organizație împotriva, uh, împreună împotriva pedepsei cu moartea care ne-a ajutat să organizăm această conferință la cel mai înalt nivel. Ne reunim astăzi ca să punem în lumina reflectoarelor angajamentul nostru și să luptăm împotriva unui punct de vedere părtenitor. Vrem să ne împărtășim experiențele, îndoielile, vrem să ne gândim, să explorăm, să înțelegem uh, ce este la baza condamnărilor morale și legale. Vrem să arătăm că avem încredere în valorile noastre, vrem să examinăm validitatea acestor principii în care credem. Mă aștept ca multe dintre argumentele împotriva pedepsei cu moartea să fie menționate aici și apoi să fie dezbătute în timpul discuțiilor din următoarele zile. Pedeapsa capitală nu este o, o mijloc de a lupta în mod eficace împotriva criminalității, pentru că poate să fie cruntă și deosebit de nedreaptă, mai ales atunci când este folosită în mod arbitrar sau când este folosită drept uh, o armă împotriva oponenților politici. Mesajul meu pentru dumneavoastră este că în primul și în primul rând suntem cu toții împreună, pentru că punctul nostru de plecare este demnitatea umană, uh, valorile umane care sunt împărtășite de toate țările, de toate tradițiile uh, juridice, de toate culturile și religiile. Pedeapsa capitală a lua o viață omenească este o crimă. Mișcările de luptă împotriva pedepsei cu moartea au făcut parte din proiectul european. În 1983, protocolul numărul 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului a fost poate primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care a abolit pedeapsa cu moartea în vremuri de pace, ratificat de 46 de state membre ale Consiliului Europei. Dar vreau să ne amintim că poziția noastră pe această temă este definită nu doar de uh, lucrurile cărora ne împotrivim, ci de cele cu care suntem de acord. Noi vrem să păstrăm demnitatea umană în toate circumstanțele și ne bazăm pe convingerea profundă mm, că demnitatea umană este o valoare universală. Este de asemenea consfițită de articolul 3 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, care proclamă că toată lumea are dreptul la viață. Lupta împotriva pedepsei cu moartea este un drum întortocheat și încă lung și ne mai rămân multe provocări. Vreau să vă amintesc că în 1981, anul în care pedeapsa cu moarte a fost în mod oficial abolită în Franța, nu este cu atât de mult timp în urmă și, și în propria mea țară, înainte numită Cehoslovacia, ultima execuție a avut loc în 1989. Între 1945 și 1990, mai mult de 1200 de oameni au fost executați. Și vreau să vă amintesc de asemenea că pe continentul european încă mai există state unde se aplică pedeapsa cu moartea. De altfel, astăzi <clears throat> încă în Belarus se uh, execută oameni. În 2005, nu mă scuzați, în 2019 191 uh, de țări au votat pentru moratoriul uh, de întetare a aplicării pedepsei cu moartea. În 2013, doar 84% dintre um, țări erau de această părere și mm, mai câteva zeci de țări Um, reprezentau mai mult de 80% dintre numărul execuțiilor. Între timp, au avut loc povești de succes în țări din Asia și din America de Sud și în multe state, din păcate, există tendința de a suspenda moratorul sau despre a discuta despre pedeapsa cu moartea ca fiind o parte a soluției în uh, dreptul penal. Trebuie să rezistăm acestei tentații de a uh, se reintroduce pedeapsa cu moartea. Și uh, noi salutăm eforturile multor societăți, de, a societăți, multor organizații a societății civile care se implică în toate statele în aceste discuții pentru a împiedica revenirea pedepsei cu moartea. Parlamentul European își va respecta angajamentul. Noi sprijinim pe deplin eforturile Uniunii Europene în acest domeniu, inclusiv implementarea totală a liniilor directoare Uniunii Europene în ceea ce privește pedepsa cu moartea. În ultimii ani s-au adoptat mai multe rezoluții importante în favoarea unui morator universal privind pedeapsa cu moartea și ne concentrăm de asemenea pe cazuri individuale și pe situațiile din anumite țări. Ne repetăm principiile. Suntem împotriva pedepsei capitale în toate cazurile și în toate circumstanțele și spunem acest lucru în fiecare an în raportul nostru anual privind situația drepturilor omului și a democrației în lume și vom continua să o facem și pe viitor. Trebuie să continuăm să fim implicați nu numai pe cazuri eminente de executări sau pe verdicte a anumitor tribunale. Trebuie să cerem respectarea standardelor minime, a ă, garanțiilor judiciare și să se ă, transforme ă, pedeapsa capitală, să se comute în sentință pe viață sau alte Um, pedepse și, bineînțeles, trebuie să luptăm cu tărie împotriva pedepsei capitale aplicate minorilor. Să sperăm că acest al șaptelea Congres Mondial va fi o ocazie ca să ne afirmăm hotărârea și să folosim toate uh, rețelele pentru a um, arăta cum, um, ajutându-ne de firme, de industrie, de sectorul privat, vom putea garanta un viitor fără pedeapsa capitală. Vă urez mult succes cu ocazia discuției din următoarele zile pe acest subiect deosebit de important. Cred că este unul dintre subiectele cele mai de actualitate, care nu trebuie doar dezbătut, ci rezultatele trebuie să fie puse în aplicare peste tot în lume. Pot să vă garantez că Parlamentul European va rămâne unul dintre actorii proeminenți pe scena mondială în acest sens și vă mulțumesc pentru atenție. Well, and it is my great pleasure. Acum este pentru mine o deosebită plăcere să o invit pe doamna înalt reprezentant și vicepreședinta Comisiei Europene, doamna Federica Mogherini, să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Vă mulțumesc pentru că ne găzuiți astăzi aici, în acest hemiciclu. Cred că rolul Parlamentului European și rolul Parlamentelor Naționale la nivel global este esențial în acest efort colectiv. Aș dori să îi mulțumesc guvernului belgian și colegilor care se află aici alături de mine, care își petrec zilele, viețile, nopțile de multe ori pentru un lucru care reprezintă elementul cel mai important, de fapt, care există, și anume protecția vieții omenești. E o adevărată onoare pentru Uniunea Europeană să găzduiască Congresul Mondial împotriva pedepsei capitale. Noi, europenii, Uniunea Europeană, ne bucurăm să fim cel mai mare spațiu de pe glob um, unde nu există această pedapsă. Vorbim adesea de valorile noastre, însă adesea uităm să declinăm aceste valori uh, generale, printre care se numără viața. Noi în Uniunea Europeană credem și cred că toată lumea din această sală are această convingere că fiecare viață contează, indiferent de forma pe care aceasta, indiferent de greșelile pe care le comite o persoană. Credem că viața nu ar trebui să stea niciodată la cheremul unui stat și că răspunsul la o infracțiune nu poate fi o altă infracțiune. Am trecut dincolo de legea talionului ochi pentru ochi. Credem în dreptate, în justiție, nu în răzbunare. Toată lumea împărtășește aceste convingeri. Mulți dintre dumneavoastră veți petrecut întreaga viață sprijinind această cauză. Pentru mine personal este o plăcere, o onoare și adevărată emoție să mă aflu astăzi aici. În 2014, când încă mai eram ministru de externe în Italia, am uh, organizat o campanie privind un moratoriu la adresa pedepsei capitale și am um, sărbătorit împreună o reușită în acest sens în 2014. Mă bucur să reprezint Uniunea Europeană astăzi aici. Noi, uh, europenii, ne-am pus de acord și anume că pedepsa capitală nu se împacă cu identitatea noastră, este împotriva valorilor noastre fundamentale. Nici o țară care încă mai aplică pedepsa capitală nu poate intra în Uniunea Europeană. Mai există un alt lucru care ne adună astăzi aici. Cu toții credem că progresul e posibil întotdeauna și credem că schimbările pozitive presupun un angajament, o implicare personală. Iată de ce ne aflăm astăzi aici. Povestea Congresului Mondial cred că este ilustrează cel mai bine faptul că schimbarea se poate. Primul congres a avut loc într-o altă capitală a Uniunii Europene în 2001, la Strasburg. De atunci, 31 de noi state au decis să elimină pedepsa capitală. Tot mai multe persoane de pe glob încep să înțeleagă că pedepsa capitală nu reprezintă soluția adecvată. Tot mai multe guverne iau măsuri și asta datorită unor oameni ca dumneavoastră, datorită campaniilor și implicațiilor dumneavoastră și cu ajutorul um, puterii de evocare a poveștilor dumneavoastră. Anul trecut ne dă speranță. În ianuarie 2018, guvernul Gambiei a declarat un monatoriu. În Gambia s-a abolit pedepsa cu uh, moartea. Benin, în iunie anul trecut, de asemenea. Și autoritatea palestiniană a aderat la protocolul 1 împotriva pedepsei cu moartea. În august anul trecut, Biserica Catolică a declarat pedepsa cu moartea inadmisibilă în orice situație, fără nicio excepție, trimițând în acest fel un mesaj puternic tuturor credincioșilor catolici de peste tot de pe glob. În octombrie, statul Washington a devenit cel de-al 20-lea stat aboliționist din Statele Unite și, în ultimul rând, în decembrie, rezoluția ONU care cere un moratoriu asupra execuțiilor a fost votat cu cea mai mare majoritate de state din totdeauna. Anul uh, trecut, așadar, a fost un an de schimbări pozitive. Practic, în fiecare lună am primit vești încurajatoare. Haideți să încercăm să facem ca 2019 să depășească 2018 în ce privește rezultatele încurajatoare. Cu toate acestea, numărul execuțiilor este în continuare tragic de ridicat. Iată de ce continuăm să facem eforturi pentru a salva vieți, oferind sprijin societății civile prin rezoluțiile de la ONU și prin o implicare directă cu toate acele state care încă mai practică pedeapsa cu moartea îndeoseb cu acele state care au condamnat cel mai mare număr de oameni. Știm că multe guverne nu ne împărtășesc convingerea. Cred că valoarea vieții e o valoare universală pe care o împărtășesc toate culturile și toate religiile. Și dincolo de valori există argumente solide care se bazează pe logică, pe rațiune am să vi le prezint. Cred că le cunoașteți, știu că le cunoașteți, dar cred că e important să le repetăm. În primul rând, pedepsa cu moartea nu, nu are un efect disuasiv uh, când vine vorba de comiterea unei uh, infracțiuni. Și, în al doilea rând, e imposibil să te întorci înapoi odată ce a luat viața unei persoane necunoscute. Haideți să începem cu Canada. Canada a, adopt, a abolit în 1976 pedapsa capitală și de atunci ratele uh, de uh, crime mortale a scăzut, au scăzut foarte mult. În al doilea rând, știm cu toții că e imposibil să eliminăm greșelile din orice sistem uh, de justiție. Așa cum nu putem elimina greșelile din viața de zi cu zi, suntem oameni, deci greșim. În uh, aceste zile veți uh, asculta poveștile multor supraviețuitori care erau uh, cât pe ce să fie um, executați, dar care erau nevinovați. Randy Title, în anii 80, condamnat la moarte în statul Illinois. În 2003, guvernatorul Illinois a transformat toate pedepsele capitale în sentințe pe viață. Abia după aceea, Randy a reușit să-și dovedească nevinovăția și să fie eliberat. Ca om liber, a organizat campanii pentru abolirea pedepsei capitale din statul său. Succesul a venit câțiva ani după aceea. Trebuie să prezentăm și să ascultăm aceste povești și prin intermediul lor trebuie să facem un efort pentru a schimba cultura celor care sprijină în continuare pedepsa capitală, pentru că putem schimba culturile și atitudinile, deși acestea par adânc înrădăcinate și schimbarea pare imposibil de realizat. Haideți să ne gândim, cum, cum spuneați, la cum arăta Europa în urmă cu câteva decenii, care era povestea cu pedepsa capitală. De fiecare dată când uh, vi se spune că e imposibil să se facă o schimbare pentru că e adânc înrădăcinată în cultură, cultura se poate schimba, legislația poate face ca cultura să se schimbă și cultura poate ajuta legislația să realizeze schimbarea. Astăzi însă nu vorbim doar de guverne și de organizații internaționale, ci vorbim de acei oameni uh, care um, în continuare așteaptă să li se decide soarta sau despre acei oameni care vin să povestească nedreptățile asociate pedepsei capitale. E o zi despre dumneavoastră, reprezentanții organizațiilor societății civile care fac un efort zi de zi pentru ca pedepsa capitală să țină de domeniul trecutului. Vreau să vă spun că puteți să vă bazați mereu pe sprijinul Uniunii Europene. Astăzi am venit să ne facem, să vă facem glasul auzit, și am convingerea că, treptat, dar nu chiar atât de încet, putem ajunge să ne realizăm obiectivul unde o infracțiune este pedepsită cu dreptate și uh, nu cu răzbunare și unde viața umană este respectată și protejată. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Profit de această ocazie pentru a vă reaminti că astăzi există interpretare disponibilă în cele 22 de limbi uh, ale Uniunii Europene, cât și arabă și rusă. Am uh, mare plăcere în continuare să urez bun venit uh, premierului adjunct și ministrului uh, de externe din Belgia, Didier Reiners, care va avea cuvântul acum. Mulțumesc, doamna președinte, doamna înalt reprezentant, dragă Federica, doamnelor și domnilor miniștri, excelențe, doamnelor și domnilor. Mai întâi este o plăcere și un privilegiu pentru mine să vă urez bun venit la Bruxelles pentru cel mai mare eveniment aboniționist din lume. Și vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru găzduirea aceasta în acest hemiciclu, în aceste circunstanțe. Dreptul la viață este primul drept fundamental. Este o condiție prealabilă, fără de care celelalte drepturi nu ar avea niciun fel de sens. Sunt de părere că pedepsa cu moartea reprezintă o atingere gravă față de demnitatea umană și reprezintă o pedepsă crudă, degradantă și inumană. În acest sens împărtășesc convingerea lui Albert Camus și anume că nici în inimile oamenilor, nici în moralitatea societăților nu va exista pace durabilă atâta vreme cât moartea nu va fi considerată drept în afara legii. De aceea, Belgia se angajează înspre abolirea universală a pedepsei cu moartea. Nu este un vis ce nu poate fi realizat, ci un obiectiv care poate fi realizat încă uh, acum, în timp ce noi suntem încă vii. Datorită adoptării uh, de către Consiliul Europei a protocolelor numărul 6 și 13 referitoare la abolirea pedepsei capitale, Europa este astăzi un uh, teritoriu în care pedepsa cu moartea este aproape în întregime în afara legii. Aproape, pentru că în continuare Belarusul uh, aplică această pedepsă. Și deplâng acest lucru și uh, formulez o, o dorință, și anume ca acela de 70-a aniversare a Consiliului Europei să fie o ocazie pentru a progresa spre un continent european fără pedepsă capitală. Anul acesta comemorăm de asemenea 30 de ani de la adoptarea uh, celui de-al doilea protocol la Pactul Internațional referitor la drepturi civice și politice. Importanța acestui protocol ONU este următoarea reușește să consacreze abandonarea definitivă a state, din partea statelor parte față de pedeapsa cu moartea ca și sancțiune penală. Cu al, prin, cu alte cuvinte, ratificarea acestui protocol împiedică reintroducerea pedepsei cu moartea și oferă foarte multe garanții, mult mai multe decât un moratoriu pe execuții care poate fi suspendat oricând. Astăzi, 86 de state au ratificat acest al doilea protocol. Deci 5 țări mai mult decât la ultimul congres mondial care a avut loc în 2016. Este încurajator, dar încă nu suficient, având în vedere numărul mare de țări din lume care au abolit pedepsa cu moartea sau care nu o mai aplică. În calitate de membru al grupului prietenilor celui de-al doilea protocol, Belgia lansează un apel înspre aceste țări care nu mai aplică pedepsa cu moartea să ratifice acest al doilea protocol cât mai repede cu putință. Constat, de altfel, că în rândul numărului mare de țări care nu mai practică pedepsa cu moartea, există o diversitate foarte mare în ceea ce privește sistemele juridice, tradițiile, culturile, apartenența religioasă. Și e regretabil că un grup minoritar de țări continuă să aplice pedepsa cu moartea. Este foarte important să lansăm un dialog cu aceste țări, în așa fel încât să ne îndeplinim obiectivul nostru final, și anume abolirea universală. Congresul acesta trebuie să fie o ocazie de a avea dezbateri deschise și oneste, atât în ceea ce privește pedepsa cu moartea, cât și pe seama unor chestiuni anexe, conexe pedepsei cu moartea. Ieri la Geneva am avut ocazia să particip la un panel la înalt nivel referitor la pedeapsa cu moartea și care a abordat de asemenea și alte chestiuni, cum ar fi nediscriminarea și egalitatea. Și într-adevăr, pedeapsa cu moartea este de multe ori aplicată în mod discriminatoriu, mai ales față de indivizi, persoanele cele mai sărace, cele mai vulnerabile din punct de vedere economic. Acestea sunt uh, afectate în mod disproporționat. Alte grupuri, cum ar fi resortizanții străini, minoritățile uh, uh, rasiale, etnice, minoritățile sexuale, femeile, de asemenea, uh, suferă din cauza unui impact disproporționat. Este esențial să nu pierdem din vedere perspectiva din partea victimelor și asta în sensul cel mai larg. Datele de care dispunem în momentul de față ne permit să presupunem că pedepsa cu moartea generează mai multe victime și pot afecta comunități întregi uh, de-a lungul mai multor generații. Belgia este deosebit de îngrijorată de soarta victimelor așa zis ascunse, mai ales copiii ai căror părinți au fost condamnați la pedepsa cu moartea sau au fost deja executați. Într-adevăr, soarta acestor copii care sunt astfel în mod dublu penalizați, ar merita să acordăm o atenție sporită. Este clar că uh, avem nevoie de mai multă cercetare științifică și de date globale pentru a avea imagine de ansamblu a impactului aplicării pedepsei cu moartea și asupra felului în care ne putem bucura de un număr mare de drepturi ale omului. Mă bucur de faptul că Congresul Mondial va profita de această ocazie pentru a aborda multe din aceste aspecte și profit de ocazie pentru a reafirma încă o dată angajamentul și dorința puternică a Belgiei de a lupta împotriva pedepsei cu moartea și pentru a obține abolirea sa la nivel universal. Doresc tuturor participanților un congres foarte bun cu dezbatere încurajatoare, cu rezultate rezultate foarte bune și să sperăm că prin aceste schimburi între țări care aplică sau nu aplică pedepsa cu moartea, împreună să reușim să facem în așa fel încât dezbaterea să avanseze și să limităm cât mai mult impactul pedepsei capitale uh, în diferite sisteme juridice pentru a ajunge într-o bună zi la scopul nostru final și anume abolirea. În orice caz vă urez un congres, congres excelent cu dezbateri încurajatoare și uh, Sper să ne revedem cu toții împreună la ceremonia de închidere. Just uh, take this opportunity. Mulțumesc. Profităm de această ocazie pentru a vă explica faptul că doamna vicepreședinte Mogherini a trebuit să ne părăsească și anume că este ziua în care Comisia Europeană se află în sesiune și oricum apreciem faptul că uh, ne-a împărtășit un pic din timpul său. Și acum aș dori să îl invit pe excelența sa ambasadorul uh, Elveției pe lângă Uniunea Europeană, domnul Pascal Beriswell. No? Domnule vicepreședinte, domnule viceprim-ministru, doamnă și domnul secretar de stat, stimați membri ai colectivului împotriva pedepsei cu moartea, doamnelor și domnilor participanți reprezentând statele și societatea civilă, vorbesc în numele secretarului uh, de stat uh, uh, elvețian, care din păcate s-a îmbolnăvit și nu a putut să vină de dimineață. Victor Hugo a spus că inviolabil, inviolabil, faptul că viața umană este inviolabilă. Și Declarația Universală a Drepturilor Omului a înscris în articolul 3 următoarele. Fiecare persoană are dreptul la viață, la libertate și la uh, um, siguranța propriei persoane. Astăzi ne întâlnim într-un loc simbolic și mulțumesc Parlamentul European pentru că ne găzduiește. Este într-un singur scop, să apărăm dreptul la viață a fiecarei ființe omenești. Elveția este categoric împotriva pedepsei cu moartea peste tot în lume, în orice circunstanță. Abolirea universală a pedepsei cu moartea precum și promovarea drepturilor omului, reprezintă o prioritate pentru politica externă a Elveției. Noi nu suntem singuri și care încercăm să atingem acest obiectiv. Practic 80% dintre state au înscris în propria lor Constituție dreptul la viață. O tendință pozitivă care este ilustrată și de numărul de state care au abolit pedeapsa cu moartea de când au fost create Națiunile Unite. 103 de state membre au abolit aplicarea pedepsei capitale pentru toate crimele, 170 au abolit-o în drept sau în practică și sau au un moratoriu de mai bine de 10 ani. Noi ne bucurăm că există această tendință pe plan mondial în favoarea aboliționismului și apărăm toate progresele obținute. Geneva Internațională, capitala drepturilor omului, care se află pe so solul Elveției, știți foarte bine, ne-a uh, um, comis de mulți ani că pedepsa cu moartea nu este un mijloc adecvat de disuasiune sau de reprimare. Întotdeauna există riscul ca un nevinovat să fie uh, uh, condamnat. Acest lucru a fost um, văzut și momentul în care în 2017 a fost inaugurată o expoziție uh, la ONU în, um, la sediul ONU, pe tablouri care reprezentau oameni condamnați uh, sau executat. Domnul Dume Olatușani a petrecut um, mai mulți ani în închisoare, așteptând să fie condamnat, ca până la urmă să fie uh, um, declarat nevinovat și să iasă un om liber. El a vorbit foarte mult despre faptul că anii uh, petrecuți în uh, izolare sunt o adevărată tortură psihologică. În cadrul acestei a șaptea ediții a Congresului Mondial, Elveția lansează un apel către toate statele pentru ca să continue uh, eforturile să ca să-și um, convingă populația și mai ales tinerii că pedeapsa cu moartea nu este o soluție. Și salut pe toți cei care sunt prezenți în acest emiciclu și cei care, în general, Uh, sunt angajați în lupta împotriva pedepsei capitale uh, uh, pentru eforturile lor și de asemenea i-am văzut pe cei care încă ezită să înțeleagă că pedeapsa cu moartea nu este o soluție. Ca să putem să um, ne urmărim această prioritate, noi avem din 2017 un plan de acțiune pentru abolirea universală a pedepsei capitale. Am fixat trei obiective în acest plan de acțiune obiective de atins până la sfârșitul acestui an. În primul rând, ca țările aboliționiste să fie mai numeroase în lume decât în prezent, dorința uh, Malaeziei de a aboli pedepsa cu moartea este un exemplu încurajator și care consolidează mișcarea. Al doilea obiectiv, un număr cât mai puține de țări să aplice pedepsa cu moartea și numărul persoanelor executate să scadă de asemenea, Achitarea Aziei Abibic din Pakistan, care fusese condamnată pentru blasfemie, este de asemenea un semn pozitiv. În al treilea rând, normele internaționale minime relative la aplicarea pedepsei cu moartea să fie mai bine respectate. Iranul a de exemplu, renunțat la aplicarea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile legate de consumul cu droguri, ceea ce de asemenea este un pas pozitiv. Realizarea acestei viziuni continuă și prin intermediul activităților și eforturilor la nivel politic, prin intermediul demersurilor diplomatice, prin participarea examinării situației în toate statele în mod periodic, de asemenea prin intermediul inițiativelor internaționale care întăresc dreptul la viață și dreptul omului în general. Colaborăm cu parteneri din societatea civilă. A lucra împreună, a face schimb de expertize și de idei, a lansa inițiative comune sunt tot atâtea căi de a continua aceste eforturi. Secretarul general al ONU, domnul Ban Ki-moon, a spus că secolul 21 ar trebui să fie secolul în care dispare pedeapsa cu moartea de pe pământ. Să facem în așa fel încât toate statele care încă aplică această pedeapsă să renunțe la ea și să să spunem că niciodată nu ne vom sătura să repetăm că fiecare persoană are dreptul la viață și demnitatea umană este sfântă. Vă urez să fiți inspirați în următoarele trei zile, uh, poate să fiți la fel de inspirați precum um, tablourile domnului uh, Natușani și pot să vă asigur că Elveția își va continua eforturile în vederea abolirii pedepsei cu moartea. Vă mulțumesc pentru atenție! Uh, Acum dau cuvântul domnului Odun Halvorsen, secretar de stat pe lângă Ministerul de Afaceri Externe din Norvegia. Thank you, Mr. Vice President. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Excelențe, doamnelor și domnilor. În 2016, Norvegia a avut uh, plăcerea să găzduiască cel de-al șaselea congres împotriva pedepsei cu moartea, care a reunit peste o mie de participanți la Oslo. Cred că astăzi numărul participanților este chiar mai mare. Mulți dintre dumneavoastră au participat și uh, v-ați asigurat în acest fel că Congresul Mondial a contribuit la schimbări uh, concrete în politici și practice. Practici. De când, uh, de la acel congres de la Oslo, am asistat la evoluții pozitive în multe țări, precum Gambia, Burkina Faso și Malaezia. Ați arătat ce se poate obține atunci când există voință politică. Primul congres uh, african regional împotriva pedepse capitale s-a organizat în Abidjan anul trecut. A fost un pas important. Norvegia a fost un partener care și-a oferit sprijinul la acest eveniment. Congresul a fost un cadru pentru discuții constructive și, mai important, a arătat implicarea tineretului și a viitoarei generație de aboliționiști. Următorul pas important a fost luat în 2018, în decembrie, când um, rezoluția ONU privind un moratoriu în ce privește pedepsa capitală a fost adoptată cu un număr record de 121 de voturi favorabile. În calitate de membru al acestui grup, uh, Norvegia ar dori să mulțumească tuturor statelor pentru sprijin. Votul este un semn clar um, al tendinței globale de a se îndepărta de folosirea pedepsei capitale. Cu toate acestea, numărul considerabil de pedepse capitale și execuții în multe țări este în continuare un fenomen îngrijorător. Pedepsa cu moartea este o problemă globală, nu este limitată doar la anumite regiuni, tradiții, culturi sau religii. Fiecare pedepsă cu moartea, fiecare execuție e una prea multă. Norvegia se opune per total folosirii pedepsei capitale. Din principiu, cu toate acestea, pedepsa cu moartea a făcut parte din sistemul nostru penal. Ultima execuție a fost realizată în 1948 și din 1979 pedepsa cu moartea a fost eliminată complet. Astăzi, alineatul 93 din Constituția norvegiană afirmă că fiecare persoană are dreptul la viață, nimeni nu poate fi condamnat la moarte. Doamnelor și domnilor, statele au obligația de a asigura siguranța, bunăstarea și um, împlinirea tuturor uh, drepturilor cetățenilor. Un sistem penal ar trebui să se asigure că vinovații de infracțiuni sunt trași la răspundere, dar principiul fundamental este unul de reabilitare și reintroducere în societate. Pedepsa cu moartea face acest, toate acestea imposibile trebuie, mm, avem nevoie de mai multe informații, de o conștientizare mai mare a legăturii între sărăcie, discriminare și tratamentul diferențial pe care îl aplică sistemul mm, justiției. Cercetarea arată că pedepsa cu moartea este folosită în mod disproporțional împotriva membrilor unei anumite minorități. Și în 2019 oamenii pot fi condamnați la moarte doar din cauza persoanei pe care o iubesc orientarea sexuală, sexul, religia, etnia, statutul social sau economic nu ar trebui să determine niciodată cine este arestat sau condamnat. Crima organizată și gravă sunt provocări pentru toate țările. Avem nevoie de cooperare internațională pentru a combate, însă pedepsa cu moartea nu poate fi partea soluției. Pedepsa cu moartea nu face ca numărul infracțiunilor să scadă. Ar trebui să profităm de acest congres pentru a discuta alternativele. Aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri, Belgiei, Uniunii Europene și organizatorilor conferinței ECPM, Ensemble contre la peine de mort și Congresului Mondial împotriva pedepsei capitale. Aș dori să recunosc toți martorii prezenți și vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru experiențele dumneavoastră. Congresul Mondial este un cadru unde toate statele se pot întâlni și pot interacționa în mod constructiv și unde statele, ONU și organizațiile regionale, societatea civilă și indivizii implicați își pot pune la oaltă forțele. Trebuie să facem tot efortul posibil pentru a consolida impulsul creat la Oslo, la New York și nu în ultimul rând la Abidjan. Obiectivul nostru ar trebui să fie să luăm pași concreți în ce privește abolirea pedepsei capitale. Mulțumesc! Ah, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, sec- domnule secretar de stat. Am acum plăcerea să invit în continuare doi uh, invitați distinși care ni se vor alătura. În primul rând, directorul executiv al ECPM, domnul Rafael Șenui Hazan. De asemenea, aș dori să invit un alt membru al Comitetului Director ECP, doamna Aminata Niacate. Quelle joie, quelle joie de... Câtă bucurie, câtă bucurie să fim alături unii de alții astăzi și câtă fericire să vedem atâtea fețe prietenoase fețe aboliționiste. Cât o voință! Vedem aici reprezentanți din partea țărilor care nu au abolit pedeapsa cu moartea și iată că au venit să discute cu noi, să dialogueze. Este o onoare să vă urăm tuturor bun venit! E o bucurie, e o fericire. Și aș dori mai întâi să mulțumesc partenerii lor noștri care au organizat congresul, fără de care acesta nu ar fi putut să aibă loc. Mai întâi vreau să-i mulțumesc domnului Pavel Telicca, vicepreședinte al Parlamentului European, care ne au urat bun venit în această sală incredibilă, hemiciclul. Vreau să mulțumesc doamnei Mogherini, înaltă reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și vicepreședinta a Comisiei Europene pentru sprijinul acordat de către Comisia Europeană. Vreau să mulțumesc lui Didier Rendes, mulțumesc pentru acest sprijin din partea Belgiei, pentru această primire. Mulțumesc uh, uh, Norvegiei pentru sprijinul exprimat de atâția ani de zile. Mulțumesc de asemenea și ambasadorului uh, Elveției, care, după cum știți, reprezintă Elveția, Elveția, o țară a drepturilor omului. Mulțumesc tuturor partenerilor Congresului și mulțumesc Coaliției Mondiale. Stimați membri Coaliției Mondiale, care cu toții reprezentați ceea ce reprezintă partea cea mai bună din această lume, și anume angajamentul în favoarea demnității și a uh, umanității. Vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru că fără dumneavoastră, partenerii acestui congres, coorganizatori, fără echipele dumneavoastră cărora doresc să le uh, aduc un omagiu, nu am, putea să, nu am fi putut să fim uh, reuniți cu toți astăzi aici. Dar voi toți, cei care sunteți astăzi prezenți aici, prieteni aboliționiști, vreau să, vă, a, uh, să mă adresez vouă. Uh, am onoarea să vă anunț în mod oficial și solemn abolirea universală a pedepsei cu moartea și să vă anunț o lume într-adevăr eliberată de pedepsa capitală. Iată, mai mult sau mai puțin, cuvintele pe care le va pronunța secretarul general al Națiunilor Unite peste câțiva ani. Vă asigur, trebuie să fim conștienți de acest lucru acum. Dacă aveți îndoieli, e suficient să vă uitați astăzi cu o forță și cu cât impact prezența noastră tuturor în acest uh, in, hemiciclu incredibil al Parlamentului European a făcut ca sala să fie plină de, de decidenți, de oameni politici, de parlamentari, diplomați, care pot schimba lucrurile. Dacă aveți îndoieli, e suficient să vă uitați la câtă cale am parcurs până acum. Victor Hugo spunea în uh, acte și cuvinte Nu putem să vorbim despre rasa cu moartea și abolirea sa dacă nu-l cităm pe Victor Hugo. Spunea că secolul XVIII, și aceasta este și gloria sa, a reușit să uh, ducă la abolirea torturii. Secolul XIX a prezis el, va duce la abolirea pedepsei cu moartea. Până la urmă, secolul XIX a reușit să ducă la abolirea sclaviei. Secolul 20 va fi secolul egalității femei-bărbați. Și deci, iată că a venit momentul ca secolul 21 să fie cel al abolirii universale a pedepsei cu moartea. Și dacă aveți îndoieli, E suficient să vă uitați la sprijinul oferit de state în momentul în care se va vota moratoriul la adunarea generală a Națiunilor Unite. Trei sferturi din statele reprezentate în Națiunile Unite susțin această rezoluție. Este o luptă justă. Unii poate vor spune că nu este așa. Vorbim despre suveranitate, răzbunare legitimă, opinie publică care se pare că nu, niciodată nu va fi gata. Răspuns uh, față de violență prin violență. Aș dori să mă adresez îndeosebi acestor persoane, acelor care în rândurile dumneavoastră însă nu, nu, încă nu sunt convins, convinși de echitatea luptei și cauzei noastre. Tuturor ambasadorilor și reprezentanților acelor țări care sunt prezenți și care fac din acest congres un loc unic de întâlniri, de schimb de opinii, de confruntare de idei. Vă invit să veniți să dezbatem împreună, fără niciun fel de tabu în următoarele zile. Vă invit să ne invitați, să ne contactați. Suntem gata să dialogăm în așa fel încât să avansăm înspre abolirea pedepsei cu moartea. Unii, spre exemplu, pleacă de la ideea că nu putem să abolim pedepsa cu moartea pentru că opinia publică nu ar permite acest lucru. Aș dori să-l citez pe generalul de Gaulle, care spunea în memoriile sale de război că într-o zi totul se poate întâmpla. Chiar și ca un act care este conform onoarei și cinstei să fie considerat la urma urmei drept o, o investiție politică corectă. Deci această investiție politică corectă poate fi considerată drept o, o abolire a pedepsei cu moartea, poate fi considerată un astfel de act. Niciodată, nicio țară nu a dat înapoi odată ce abolirea a fost înscrisă în lege. Opinia publică se adaptează, indiferent care este țara, indiferent care este continentul. Și acum trebuie să, nu, să fim atenți să nu instrumentalizăm pedepsa cu moartea, pentru că pedepsa cu moartea nu are un efect disuasiv. Știți deja acest lucru, studiile, simțul, bunul simț au demonstrat deja acest lucru înaintea mea. Cu toate acestea, rămâne doar această violență la nivel de stat asupra unor cetățeni care astfel devine o eventuală armă pentru a exercita în mod abuziv puterea. Pedeapsa cu moartea nu are nimic de a face cu exprimarea unei culturi specifice. Europa, după cum știți cu toții, este un motor pentru abolire și multă vreme a reprezentat o, un teritoriu în care s-au dus lupte. Ghilotina e franceză, toporul e englez mișcarea aboliționistă mai întâi a provenit de pe alte continente. China, astăzi, este prima țară în care sunt execuții în lume și număr, abolise pedepsa cu moartea în timpul dinastiei Tang, între cel de-al șaselea și nouălea uh, uh, secol uh, înaintea erei noastre. Sau Japonia, influențat de sistemul judiciar chinezesc de atunci, a abolit pedepsa cu moartea în uh, perioada Heian. Timpurile se schimbă, însă nu putem să pretindem că nu e posibil. America Latina a fost primul continent care a fost uh, sensibil față de, aboliția, de abolire. Statul Michigan, Statele Unite, a abolit pedepsa cu moartea încă în 1846, așa cum veți vedea în următorul video care va urma. Am reușit să demonstrăm, cu ocazia Congresului Pregătitor din Abidjan, în aprilie anul trecut, că pedepsa cu moartea în continentul african a fost de fapt importată în cele mai multe cazuri ca urmare a colonizărilor. Și compensarea, uh, uneori chiar pedaps, uh, uh, iertarea, făceau parte de fapt din practicile existente, tradiționale. Aș dori să mă adresez decidenților politici din partea celor țări care a, trebuie să subscrie la moratorul referitor la execuții. Nu ne putem mulțumi de acea, cu această situație. Un moratoriu nu poate fi decât o etapă într-un proces care să ducă până la abolire definitivă. Dacă ă, ne mulțumim cu moratorii ca și cum ne-am oprit în mijlocul unui râu și ă, riscăm să ne necăm e ca și, continuăm să menținem condamnații la moarte în această perspectivă, eventualitatea unei morți, potențialitatea așa, ă, devine o tortură psihologică, atât pentru condamnat cât și pentru familia sa. Forța congresului dumneavoastră este de a aborda toate aceste lucruri și chiar și altele și să facem în așa fel încât ă, mișcarea bălțănistă să fie cât mai vizibilă. Și vreau să salut uh, societatea civilă care reprezintă motorul înspre obținerea abolirii. Dumneavoastră sunteți cei care uh, apărați această idee, cei care sunteți apărători ai drepturilor omului, avocați, militanți. În fond, noi venim cu energia noastră pentru a demonstra importanța demnității umane și uh, importanța acestei lupte aboliționiste. Pentru că de multe ori răul începe doar cu indiferența. Pentru, pentru unii, viața patră nu valorează mai nimic, însă pentru noi, pentru noi, vă spun, nimic, nimic, nimic nu e atât de important precum viața. Vă mulțumesc! dragi prieteni aboliționiști, domnilor și domnilor, distinse gazde, distinși oaspeți, nu vă închipuiți cât de fericită sunt să văd ce multă lume este în sală, cât de multe fețe de miniștri, deputați, diplomați, decidenți, bărbați și femei de influență hotărăsc cu toții să permită progresul cauzei abolirii pedepsei cu moartea. Hotărât să facă în așa fel încât harta lumii pe care tocmai am văzut-o să fie colorată cu albastru pe de întregul. Suntem din ce în ce mai numeroși noi, cei care îngroșăm rândurile aboliționiștilor cei care fac să avanseze această cauză și care se întâlnesc în mod frecvent la aceste congrese mondiale împreună împotriva pedepsei cu moartea. Evident, că drumul încă este lung. În urmă cu o săptămână, pe 20 februarie, nouă tineri bărbați care au spus că au fost torturați ca să mărturisească o crimă pe care n-au comis-o. Nouă tineri bărbați au fost executați dimineața de vreme în Egipt deși recursul și o cerere de încetare a execuției încă trebuiau să fie judecate de Curtea Constituțională Supremă a Egiptului. Vedeți că drumul este încă groaznic de lung, dar eu nu vreau să-mi pierd speranța și sper că într-o bună zi nu va mai fi nevoie să ne întâlnim în congres. Vom avea bucuria să disolvăm asociația noastră împotriva, împotriva pedepsei cu moartea, pentru că an după an, congres după congres, datorită mobilizării, obținem rezultate. În fiecare an, congres după congres, miniștri, state vin aici să anunțe abolirea pedepsei cu moartea în țara lor. Și sunt convinsă că și anul acesta congresul nostru va fi locul în care se vor face asemenea anunțuri. Și acesta este și rostul acestor congrese mondiale pentru ca statele să vină să proclame cu tărie și cu voce tare în fața lumii întregi că pedepsa cu moartea este o abominare, că nu se mai aplică la ei, că valorile pe care se fondează societățile lor, republicile lor, nu mai permit să fie omorât un om în numele poporului sau în numele a ceea ce s a numit justiție, pentru că nu aceasta numim noi justiție. Dumneavoastră care sunteți aici, sunteți deja convinși de acest lucru. Miza este să-i convingem pe ceilalți, cei care încă aplică pedepsa cu moartea. De aceea, Congresul întotdeauna a încercat să inoveze. Am creat rețele de deputați aboliționiști, am mobilizat comisii și institute naționale ale drepturilor omului uh, mai mult ca niciodată și am folosit și arta ca vector esențial de abolire. Anul acesta, Congresul a pus accentul pe mobilizarea sectorului privat. Sectorul privat poate să fie o resursă formidabilă pentru mișcarea aboliționistă. Am văzut, de exemplu, că laboratoarele farmaceutice au refuzat să livreze produse anesteziante destinate condonaților la moarte din închisorile americane, fabricanții de produse cosmetice fac campanii împotriva pedepsei cu moartea și fonduri de investiții încearcă să investească în mod etic și sunt atenți la problematica pedepsei cu moartea. Fiecare bărbat, femeie, întreprindere, ministru, deputat, diplomat, jurnalist, avocat, poate să acționeze la nivelul său ca să declanșe, declanșeze o evoluție către uh, lupta împotriva pedepsei cu moartea precum pasărea colibri care, potrivit legendei, reușește să stângă un incendiu uraș uh, transportând uh, apa picătură cu picătură. Cei care sunt condamnați la moarte trebuie să aștepte, așteaptă în culoarul morții, dar ei își pun speranța în noi și supraviețuiesc împotriva, în pofida faptului că ceasul se învârte prea repede pentru ei și că, în mod inexorabil, se apropie de acest uh, or, acest minut, acest moment precis pe care deja îl știu că va fi cel al morților. Și nu putem să îi abandonăm pe acești bărbați și pe aceste femei care trebuie să se uită cum se învârt um, acele ceasornicului și se gândesc la ultima lor masă, la ultima lor țigară um, sau la o persoană pe care poate că nici măcar nu au omorât-o, dar pentru moartea care au fost condamnați cu 20 de ani mai devreme. Și printre acești mici păsări colibri care își au rațiunea lor de a fi, există bărbați și femei incredibili care sunt vocile, purtătorii de cuvânt ai aboliției, acești martori pe care veți putea să-i întâlniți, acești supraviețuitori ai pedepsei cu moartea, numeroși aici, care știu, care au trăit pe propria lor uh, în propria lor carne urgența abolirii pedepsei cu moartea și care totuși ne inspiră în lucrările noastre. Nu pot decât să îmi doresc ca aceste lucrări să ne permită să găsim soluții inovante, astfel încât și noi, picătură cu picătură, să putem să stingem acest incendiu uraș pe care reprezintă în continuare pedepsa cu moartea. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor! Acum vom asculta mesajul video al uh, preasfinției sale Papa Francisc. Saludo a los organizatori. Transmit un salut organizatorilor și participanților la cel de-al șaptelea congres mondial împotriva pedepsei cu moartea care se organizează la Bruxelles. Viața e un dar pe care l-am primit, cel mai important și cel din tâi sursa tuturor celorlalte daruri și a tuturor celorlalte drepturi. Ca atare, trebuie să fie protejat. În plus, pentru credincios, ființa umană a fost creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Însă, atât pentru credincioși cât și pentru necredincioși, fiecare viață e un bun și demnitatea acesteia trebuie să fie apărată fără excepții. Pedepsa cu moarte presupune, prin urmare, o gravă încălcare a dreptului la viață de care beneficiază orice om. E adevărat că societățile și comunitățile omenești se confruntă adesea cu infracțiuni foarte grave care aduc atingere bunurilor colective și siguranței oamenilor. Cu toate acestea, E adevărat că în ziua de astăzi există alte căi pentru a ispăși relele provocate și sistemele de detenție sunt din, tot, din ce în ce mai eficace pentru a proteja societatea din calea acestor daune pe care le pot provoca anumiți indivizi. Pe de altă parte, nu putem renunța niciodată la convingerea de a oferi, inclusiv vinovatului de crime, posibilitatea de a se căi. Din acest motiv, este un semn încurajator faptul că există tot mai multe țări care mizează pe viață și care nu mai folosesc pedepsa cu moartea sau care au eliminat-o pe deplin din legislația lor penală. Biserica a apărat întotdeauna viața și viziunea acestea asupra pedepsei cu moartea a evoluat. Din acest motiv, mi-am dorit ca în Catehismul Bisericii Catolice să se modifice acest punct. Pedepsa cu moartea a fost considerată timp îndelungat drept un răspuns adecvat la gravitatea anumitor infracțiuni și pentru a proteja binele general. Cu toate acestea, demnitatea omului nu dispare chiar când acesta a comis cea mai gravă dintre crime. Nimănui nu-i se poate lua viața și nu poate fi privat de posibilitatea de a îmbrățișa din nou comunitatea pe care a rănit-o și care i-a provocat suferință. Obiectivul abolirii pedepsei cu moartea la nivel global este o afirmație curajoasă a principiului demnității ființei umane și a convingerii că specia umană poate înfrunta crima, cât și să respingă răul, oferindu-i condamnatului posibilitatea și timpul pentru a repara răul produs, pentru a se gândi la faptele sale și pentru ca, în acest fel, să-și schimbe viața, cel puțin în interiorul său. Vă însoțesc cu rugăciunile mele și vă încurajez în activitatea și deliberările dumneavoastră, cât și pe răspund, reprezentanții politici și pe toți aceia care poartă răspundere în țara lor pentru a face pașii necesari înspre abolirea totală a pedepsei cu moarte. E mâinile noastre să recunoaștem în fiecare om demnitatea acestuia și să luptăm pentru a nu pierde mai multe vieți, ci pentru ca acestea să se câștige pentru binele întregii societăți. Vă mulțumesc! <laughs> Ministers, uh, ladies and gentlemen. Excelențele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, încheiem cu această parte introductivă, închei această parte introductivă cu o remarcă personală. Adesea prezidez plenul Parlamentului European în acest hemiciclu, însă astăzi, intrând în sală, am avut un sentiment cu totul diferit poate nu ar trebui să spun asta în calitate de deputată, dar eh, am simțit ceva mai puternic în aer și nu pot decât să vă mărturisesc că această senzație s-a intensificat pe parcursul discursurilor, mai ales după ce am văzut și harta țărilor unde s-a abolit pedapsa cu moartea. Sutele de oameni care au fost executați în ultimele decenii cei care au fost executați în urma comiterii unui delict sau cei care pur și simplu au fost uciși pentru că reprezentau diferite minorități sau se opuneau puterii. Am uh, simțit cum uh, gândurile noastre s-au îndreptat înspre aceste persoane, înspre toate aceste persoane în această primă parte a Congresului. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit astăzi aici. Vă urez numai bine și dezbateri cât se poate de interesante pe durata congresului. Am convingerea însemnătății efortului nostru, de altfel m-a încurajat enorm energia de directorului și încărcătura emoțională a discursului dumnealui energie care se aplică practic și la eforturile pe care le facem pentru cadrul de reglementare și eforturi asemănătoare. Vă mulțumesc încă o dată. Vom uh, face acum o fotografie în fața hemiciclului.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 Thank you to the Vice President of European Parliament, Pavel Telicca, for his... Mulțumesc vicepreședintului Parlamentului European pentru această primă parte a ceremoniei de deschidere a Congresului. Vreau să mulțumesc și ministrilor și membrilor Parlamentului European, stimați invitați. Aș dori acum să vă invit să luați loc Mă numesc Margherita Sforța și voi avea plăcerea să prezint cea de-a doua parte a acestei ceremonii de deschidere. O conferință de presă va începe peste câteva minute, însă programul nostru continuă. Dați-mi voi mai întâi să vă spun că este o plăcere să văd acest hemiciclu atât de plin. Suntem atât de numeroși astăzi încât unii dintre noi vă se află într-o a doua sală și urmăresc dezbaterile prin streaming. Peste 1500 de oameni astăzi sunt prezenți în Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Următorul nostru invitat este una, o artistă. Vanessa Place este avocat penal american și scriitor și este considerată drept o figură de vârf a poeziei contemporane. Astăzi ne va spune povestea lui Clayton Lockett. Lockett a fost executat în 2014 în Oklahoma, însă ceva deraiat. O poveste teribilă, dar cu un pic de umor. Puteți citi poemul care este tra- tradus în dosarele dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aș dori să o invit la prezidium pe Vanessa Place, care ne va prezenta astăzi în hemiciclul Parlamentului European poemul Botched Execution. On April 29, 2014, the Oklahoma Department of Corrections carried out the legal execution of offender Clayton D. Lockett.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 Mulțumim, Vanessa, pentru acest poem foarte puternic. Așa cum a spus doamna înalt reprezentant la început, există o rezoluție pentru moratorium, pentru pedepsa cu moartea, care a fost prezentată de către Uniunea Europeană în parteneria cu alte țări la adunarea generală a Națiunilor Unite încă din 2007. Astăzi, secretarul general Uh, al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, ne va uh, transmite un mesaj despre consensul crescând pentru acest moratoriu în rândul statelor Națiunilor Unite. Rezoluția cere o, genera- o suspendare generală, nu abolirea pedepsei capitale. I'm pleased to greet this World Congress. Sunt încântat să salut Congresul Mondial. Pedapsa cu moartea nu-și mai are locul în secolul 21 și mă opun în toate circumstanțele acestea și sunt mândru că propria mea țară, Portugalia, a fost una din primele țări care a abolit pedapsa capitală acum 150 de ani. În decembrie anul trecut, rezoluția adunării generale a cerut un moratoriu pentru aplicarea pedepsei cu moartea a fost co-sponsorizată de către 121 de state, numărul cel mai ridicat vreodată. Mă bucur de aceste progrese, însă nu sunt suficiente practică, pedapsa aceasta în continuare există în ciuda cruzimii sale și în ciuda mitului și anume că uh, multe persoane care ar, au fost inocente au fost uh, executate. În calitate de secretar general al Organizației Națiunilor Unite, alături de majoritatea statelor membre și a societății civile, voi continua să pledez pentru abolirea universală a pedepsei capitale. Împreună, noi putem să uh, inducem această schimbare și în acest spirit vă urez discuții fructuoase și aștept cu nerăbdare cooperare, să conlucrăm pentru a face ca această mișcare să poată avansa. Mulțumesc! 121 de state au susținut rezoluția Națiunilor Unite pe, pentru un moratoriu și este un rezultat impresionant dacă e să considerăm de unde am plecat. Arată că, încă o dată, cât de mult angajamentul politic poate să inducă o uh, situație diferită. Și acum aș vrea să salut fostul comisar pentru drepturile omului din partea Națiunilor Unite și președintele actual al Comisiei Internaționale împotriva pedepsei cu moartea, doamna Navi Pilei. Thank you for being with us, madam. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, doamnă Pilei. Bună ziua tuturor! Este o adevărată onoare să iau cuvântul în cadrul sesiunii de deschidere a conferinței a Congresului Mondial împotriva pedepsei cu moartea. Iau cuvântul în calitatea președintelui Comisiei Internaționale, în calitate de președinte a Comisiei Internaționale împotriva pedepsei cu moartea. ICDP. Aș dori să-i mulțumesc președintelui Parlamentului European, excelența sa Antonio Tajani, pentru uh, că ne găzduiește în um, acest context extraordinar. Îi mulțumesc um, Uniunii Europene, înaltului reprezentant a, a Uniunii pentru um, afaceri externe, Federica Mogherini, primul ministru adjunct și ministru de externe al Belgiei și guvernului acestei țări pentru organizarea împreună cu Parlamentul cu Parlamentul European acestui congres. E bine de observat încă de la bun început că avem miniștri și importanți reprezentanți aici din țări care încă au pedepsa cu moartea. Constat cu mare plăcere că Belgia și alte state sub egida cărora se organizează congresul, inclusiv Elveția, Norvegia, Australia și Spania, sunt membri activi ai grupului de sprijin ICDP. Ieri am prezentat, am prezidat un eveniment organizat pe marginea congresului la Palatul Egmont împreună cu colegii comisari de la ICDP și am vorbit despre cum statele uh, elimină pedepsa cu moartea și care sunt uh, învățămintele pe care le putem trage de pe urma acestor experiențe. Calea înspre abolire nu e deloc ușoară. Fiecare țară a avut nevoie de timp și noi, la ICDP, avem convingerea că leadershipul politic este un factor esențial. De pildă, în Mongolia, fostul președinte Elk Bedoș, comisarii CDP, aici în sală, alături de noi, și-a condus țara pe calea abolirii Și cum a făcut acest lucru? În primul rând, a luat un angajament internațional al țării sale aderând la protocol, după care ratificând cel de-al doilea protocol cu caracter opțional al um, ICCPR, care, în urma căruia s-a eliminat uh, pedapsa cu moartea din legislația țării dumnealui. Mongolia a eliminat pedapsa cu moarte în 2017. Acum, cu toții avem răspunderea de a vega să nu se producă recidive în Mongolia și în alte țări. Asta e o altă problemă. Cum uh, veghem ca pedepsa cu moartea să nu fie reintrodusă? Mă bucur să văd că Robert Badinter, comisarul ICDP, fost ministru de externe al Franței, este un alt exemplu al unui decident care a condus lupta pentru eliminarea pedepsei cu moartea în țara dumnealui, Franța. Există alți actori care au jucat un rol cheie în țările lor. De pildă, în țara mea, Africa de Sud, Decizia memorabilă a Curții Constituționale a deschis calea înspre eliminarea pedepsei cu moartea. E o cale interesantă unde președintele Mandela a decis, mai degrabă decât să organizeze un referendum, atunci când țara fusese puternic zguduită după ieșirea din apartheid, a decis, în schimb, să lase uh, decizia în mâinile Curții Constituționale. Interesant, Curtea Constituțională din Guatemala a jucat un rol important mai recent cu o decizie din noiembrie 2017 care, într-adevăr, a dus la eliminarea pedepsei cu moartea pentru infracțiuni ordinare din țară. În anumite țări, precum Ruanda, Haiti, Cambodgia, Timor Est, războaie civile și genocid care a provocat uh, pierderi enorme de viață și care au șocat întreaga lume, au dus la eliminarea pedepsei cu moartea în urma atenției internaționale și anumite situații prin înființarea de tribunale internaționale. Congresul Mondial se organizează într-o clipă în care grație ajutorului, grație eforturilor statelor membre, organizațiilor societății civile, cât și comisarului, înaltului comisar pentru drepturile omului, eu am fost uh, în alt comisar timp de șase ani, avem acum un număr record de 121 de state membre care votează în favoarea re- rezoluției adunării generale ONU care cere un moratoriu universal la pedepsa capitală, rezoluție din decembrie anul trecut. E o altă soluție, da, să votăm uh, în favoarea unui acestui morator, unui um, morator prin această rezoluție. În același timp, constatăm o tendință spre eliminarea pedepsei cu moartea pe continentul de unde provin, Africa. Europa, Europa cu excepția Belarusului și Statele Unite, cu excepția, îmi cer scuze, um, Americile, cu excepția Statelor Unite și regiunii din Caraibe, sunt uh, continente unde în linii mari nu există pedapsa cu moartea. Cu toate acestea, ne așteaptă provocări. În Asia, milioane de oameni trăiesc în state unde plutește uh, umbra pedepsei capitale. Mii de oameni sunt condamnați la moarte în aceste țări. Guvernele respective consideră că se justifică păstrarea pedepsei cu moarte, care are un efect disuasiv când vine vorba de infracțiuni uh, pe care le consideră foarte grave sau nu au înțeles că principiul mai degrabă ar trebui să fie dreptate și nu răzbunare. Ar fi o atitudine ipocritică din partea mea ca înalt comisar pentru drepturile omului dacă nu aș recunoaște și nu aș condamna execuțiile din Egipt. 15 persoane executate doar în această lună. E practic o palmă morală la adresa acestui congres și sper că vom discuta despre problema respectivă. Mai multe țări, inclusiv state aboliționiste, consideră că suveranitatea este importantă în ce privește deciziile luate privind pedepsa cu moartea, așa cum a reieșit uh, în urma includerii permanente a clauzei suveranității în recenta rezoluție a adunării generale ONU privind moratoriu. Sunt încercări de a elimina, menite să elimine aspectele privind drepturile omului din pedepsa cu moartea și să, îl, să o limiteze doar la domeniul uh, justiției penale. Există state care au eliminat pedepsa cu moartea și care la ora actuală iau în considerare reintroducerea acesteia. Avem nevoie de noi strategii, noi abordări, uh, mai mulți actori care să se implice în acest proces pentru a ne asigura că acest impuls global pentru eliminarea pedepsei capitale să continue. Din experiența mea și din experiența comisarilor ICDP, credem cu tărie în eliminarea pedepsei cu moartea, deoarece aceasta reprezintă o încălcare la adresa unui drept fundamental la viață. În plus, are un caracter arbitrar, afectează predominant comunitățile marginalizate și există întotdeauna posibilitatea ca un om nevinovat să fie executat. Lucru de care trebuie să ținem cont în contextul în care pedepsa cu moartea este irreversibilă. Iată de ce m-am alăturat Comisiei Internaționale împotriva pedepsei cu moartea, organizație pe care am avut onoarea să o prezidez din 2017 și unde mă număr printre oameni remarcabili care, care cred cu fermitate în um, eliminarea pedepsei capitale și care au dat dovadă de curaj în lupta uh, pe această cale în țările lor sau la nivel internațional. ICDP se întemeiază pe convingerea că eliminarea pedepsei cu moartea poate să se realizeze doar prin eforturile comune ale statelor, ale organizațiilor societății civile și ale organizațiilor, ale organizațiilor guvernamentale internaționale. Cu toții, noi toți, practic. Iată de ce cred că evenimente precum acest congres internațional împotriva pedepsei cu moartea este important, sunt evenimente importante pentru mișcarea aboliționistă pentru că oferă un cadru în care diferiți actori se pot întâlni, putem identifica noi tendințe, putem discuta despre noi strategii, putem interacționa cu noi actori. Noi la ICDP așteptăm cu mare interes discuțiile astfel încât să putem învăța de la dumneavoastră și din inițiativele dumneavoastră. Vă urez mult succes! Thank you for your remarks. Vă mulțumesc, doamnă Pile, pentru observațiile dumneavoastră. Într-adevăr, în Africa se înregistrează o evoluție încurajatoare și vom discuta cu acest lucru, despre acest lucru cu invitații noștri. Acum am să trec la franceză în, pentru a aduce un omagiu viitorului invitat, și anume George Naxu Nukefang, care o reprezintă pe doamna Louise Mushikivabo, secretar general um, reprezentant al Organizației Internaționale a Francofoniei. Vă rog. Merci. Mesdames et messieurs, Mulțumesc, doamnelor și domnilor miniștri, excelentele dumneavoastră, doamnelor și domnilor ambasadori stimați oaspeți, este un uh, privilegiu ce mi-a fost acordat astăzi și anume să vă pot adresa mesajul excelenței uh, sale Luiz Mușichia Wabu, secretarul general al Organizației Internaționale a Francofoniei, cu ocazia celor de-al șaptelea Congres Mondial împotriva pedepsei cu moartea. Iată care este mesajul dumneai ei. Doresc, în primul rând, să îmi exprim mulțumirile sincere țării gazde, Belgiei și organizatorilor acestui cel de-al șaptelea congres mondial împotriva pedepsei cu moartea și să aduc un omagiu eminentelor personalități care au acceptat să participe și să își aducă susținerea uh, pentru această cauză. Angajamentul nostru comun în favoarea abolirii pedepsei cu moartea se bazează în primul rând pe convingerea noastră profundă că primul drept al omului este dreptul la viață și că acesta este inalienabil. Noi ne bazăm și pe declarația de la Bamako, adoptată în noiembrie 2000, care amintește angajamentul statelor și guvernelor membre ale francofoniei de a respecta demnitatea ființei umane. Organizația Internațională a Francofoniei însoțește astfel statele membre în reflecția și acțiunile uh, organizate în acest sens și mă refer la faptul că în colaborare cu adunarea parlamentară a francofoniei uh, sunt luate mai multe inițiative. Se colaborează de asemenea cu mai multe guverne francofone și cu um, ONG-uri. Abolarea universală a pedepsei cu moartea este un obiectiv uh, care are un eco profund și la Organizația Internațională a Francofoniei. Trei sferturi dintre statele francofone au abolit pedepsa cu moartea în ultimii 10 ani și 8 state membre ale francofoniei în uh, această perioadă au abolit pedepsa capitală. Alte state francofone sunt angajate în acest uh, demers și sunt convinsă că uh, evenimentul de la Bruxelles ne va permite să identificăm mai bine mijloacele de a însoți statele care doresc să se alăture mișcării aboliționiste. Sunt convinsă că lucrările dumneavoastră vor fi fructuoase și acest lucru va fi ilustrat de concluzii și recomandări. Fiți sigur că uh, Organizația Internațională a Francofoniei va acorda toată atenția acestor dezbateri și își va duce contribuția vă urez uh, un, un congres uh, în cele mai bune condiții. Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule Gefang, și mulțumim Organizației Naturale a Francofoniei pentru participarea la cel de-al șaptelea Congres Mondial împotriva pedepsei cu moartea. În Statele Unite ale Americii, Florida rămâne unul dintre statele cu cele mai multe, numere, uh, cele mai multe condamnări la pedepsa cu moartea și cel mai mare număr de oameni care așteaptă în coridorul morții. Dar există și un procuror care a spus că nu va pronunța pedeapsa cu moartea în, în oricare uh, uh, caz. Și acum vreau să rămân venit doamnei Aramis Ayala. It's a great honor to have you. Este o mare onoare să, să vă avem printre noi azi. Thank you very much, uh, President. Mulțumesc foarte mult, ambasador, membri ai Parlamentului, reprezentanți ai Belgiei, stimați invitați. Vreau să vă mulțumesc. Sunt onorată să pot participa la acest congres ca și uh, în funcția mea și sunt onorată să pot să mă alătur dumneavoastră pentru a proteja viața și uh, omenia. Cam cum arată justiția? Când ne închidem cu toții ochii și ne imaginăm justiția, cum arată ea? în timp ce justiția ar putea să apară în mod diferit în funcție de circunstanțe, scopul ei este mereu același. Scopul justiției este să fie echitabilă, să facă dreptate și niciun fel de echitate nu poate fi găsită în moartea premeditată a unei alte ființe umane care nu reprezintă o amenințare imediată. Pedepsa cu moartea reprezintă steagul alb al predării. În momentul în care considerăm pedepsa cu moartea ca și sentința pentru omicid, de fapt spunem că nu există echitate pe care să o poată oferi guvernul. Spunem că nu vă putem da înapoi pe cei pe care îi iubiți. Și deci, atunci, în locul acelora, vom lua această viață pentru a egaliza pierderea. De fapt, admitem incompetența noastră de a face dreptate, având în vedere o durere atât de înfiorătoare. Și în, în, în această nepotrivire, de fapt, supracompensăm, pierdem neutralitatea. Neutralitatea este cea care trebuie să ne ghideze în momentul în care vorbim despre justiție și în sencuta în care pierdem neutralitatea, schimbăm lucrurile și dăm la schimb răspunsuri uh, conduse de către emoții în locul unei gândiri raționale. Căutăm răzbunare și o, o considerăm drept justiție, deși conceptul acesta al justiției nu astfel trebuie să fie înțeles. E, pentru că alimentăm nedreptatea și alimentăm neomenia chiar și pe a noastră proprie. De fapt, ca și uh, uh, procuror ales în Statele Unite ale Americii, eu voi uh, respecta și aplica legea. Um, Curtea Supremă din statul meu îmi refuză efortul acesta de a căuta justiția și de a utiliza resursele în modul în pe care îl consider cel mai potrivit. Am spus în mod public și am anunțat intenția mea de a nu aplica pedapsa cu moartea dar chiar și respectând legea, întotdeauna voi fi uh, îndrumată de către adevăr și voi uh, examina în mod curajos uh, în, în ce anume cred și ce, care este dreptatea sau nedreptatea pedepsei cu moartea. Să crezi în lege și să respecti legea. Voi face acest lucru și în funcția mea și uh, Uh, poziția mea față de pedapsa cu moartea nu este uh, um, susținută de Curtea mea Supremă, însă eu voi continua să cred în adevăr și în fapte și să voi spera că măcar o dată, cândva, uh, vom reuși să uh, ne bazăm pe fapte și pe cercetările care demonstrează ce se întâmplă cu pedapsa cu moartea. Pedapsa cu moartea nu are niciun fel de beneficii. Nu poate să descurajeze pe nimeni uh, efectul acesta descurajator uh, nu a fost dovedit. E adevărat că pedeapsa cu noaptea e ceva foarte sever, însă uh, nu putem să uh, considerăm acest lucru drept efect descurajator dacă este să ne gândim și la rapiditate, când știm că o persoană așteaptă 30-40 de ani în pe culoarul nopții, nu putem să considerăm această pedeapsă drept rapidă. Costurile care sunt legate de pedeapsa cu moartea sunt enorme și Uh, uh, nu sunt asumate de cei care continuă să aplice această politică eronată. Costurile financiare, de asemenea, în materie de sănătate mentală pentru cei care au drept misiune să realizeze aceste execuții ca și muncă de zi cu zi, ar trebui să ne îngrijoreze pe noi toți tulburările post-traumatice care sunt asociate cu această răspundere uh, de a ucide pe cineva nu trebuie să fie ignorate și nu putem să uităm de asemenea și faptul că e vorba de o contribuție la moartea altcuiva care are efecte. Uh, ca să nu uităm că există și partea discriminatorie. De multe ori procesul poate de greș, de multe ori uh, avem o pedapsă cu moartea Uh, pentru persoane care pot fi uh, inocente. Eu reprezint statul care are numărul cel mai mare de culoare ale morții uh, și um, um, prizonieri condamnați la moarte. Dar a venit momentul să facem ceva mai bun, a venit momentul să evaluăm. Trebuie să admitem faptul că uciderea este ceva greșit, indiferent de justificările găsite. Întotdeauna e ceva greșit și uh, ceea ce noi numim dreptate sau justiție, asta nu înseamnă că se justifică, nu înseamnă că pentru că întotdeauna am făcut așa e ceva corect. Nu e decât o răzbunare care nu face decât să ducă la scăderea um, omeniei noastre, o reducere a acesteia. Trebuie să ne angajăm spre progres, trebuie să ne angajăm spre justiție și făcând acest lucru trebuie să fim extrem de curajoși. Nu avem altă alegere decât să ne ridicăm cu toții împreună uh, împotriva pedepsei cu moartea. Thank you, Miss Ayala, for your... Mulțumesc foarte mult, doamna Iala, pentru această poziție curajoasă și pentru această, acest discurs. sperăm că mai mulți uh, procurori în America vi se vor alătura. Acum, alături de piano, poate vă întrebați de ce avem un piano în hemiciclu Parlamentului European. Vă rog să mă uh, credeți, nu e din întâmplare, pentru că următorul nostru invitat este o adevărată, uh, un adevărat star în Belgia. Uh, peste 50.000 de oameni vin la concertele sale. Primul său album, Row, a fost un bestseller de când a fost lansat anul trecut și uh, presa o numește The Belgian Lady Soul. Doamnelor și domnilor, Tiff Barrow. Thank you, Tiff, for being with us. Mulțumesc, Steve, pentru prezența sa. Ea ne va cânta cântecul său, Absența, și o nouă versiune a cântecului Diego, care probabil îl cunoașteți, inițial a fost compus de Michel Berger. Mulțumim, Steve, pentru prezență. situația globală. 144 de țări au abolit pedepsa cu moartea prin lege sau în practică, dar 16% din populația globală încă trăiește într-un sistem judiciar care folosește pedepsa cu moartea. Acum vom deschide discuțiile cu câțiva miniștri care au acceptat invitația noastră pentru că Așa cum spunea vicepreședintele Parlamentului European la început, aici uh, am venit ca să facem schimb de experiență. Aș vrea să rog să vină uh, la prezidiu pe doamna Talata Atucorale, ministrul justiției și a reformului uh, închisorilor din Sri Lanka. De asemenea, domnul Jean-Claude Gacoso, ministrul de afaceri externe a Republicii Congo. Bine ați venit! domnul Sheikh Sako, ministru de stat, ministrul justiției din Republica Guinea. În panelul nostru mai avem și pe domnul Bezole René Bagoro, ministrul justiției, al drepturilor omului și al promoției civice din Burkina Faso. De asemenea, domnul Abubakar Tambadu, procuror general și ministrul justiției în Gambia pe ministrul justiției din Maroc, Mohamed Aouijar. Bine ați venit cu toții în Parlamentul European. Thank you, ministers, for accepting our invitation here in the seven... Mulțumesc că ați venit la um, cel de-al șaptelea congres împotriva pedepsei cu moartea. Dacă îmi dați voi. Începem cu doamna Talata Atucorale, ministrul justiției și a reformei închisorilor din uh, Sri Lanka. Sri Lanka s-ar putea să se afle într-un proces în care va relua execuțiile după mai bine de 40 de ani de moratoriu. Care este exact situația în țara dumneavoastră? guests of the panel, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, membri ai panelilor, dragi prieteni, este o mare plăcere să răspundem invitației guvernelor Norvegiei, Belgiei și Elveției și mulțumim și Parlamentul European pentru că co-sponsorizează acest uh, congres mondial împotriva pedepsei cu moartea moratoriul privind pedeapsa cu moartea continuă să fie în vigoare în Sri Lanka. La ultima um, adunare generală ONU noi am votat um, pentru rezoluția în ceea ce privește menținerea moratoriului privind aplicarea pedeapsei cu moartea în decembrie 2018, așa cum am făcut uh, și cu ocazia precedentelor uh, ocazii. Noi vrem să continuăm să reducem aplicarea sentințelor cu moartea, a, să transformăm pedepsele cu moartea în închisoare pe viață și de asemenea să înlocuim pedepsele foarte lungi ă, cu pedepse mai scurte cu închisoarea. Sperăm că partenerii noștri internaționali vor înțelege și vor ajuta Sri Lanka să facă față chestiunii foarte ă, grave Um, din Sri Lanka. Pentru noi este o prioritate. Vreau să subliniez faptul că asistența reciprocă între state în lupta împotriva criminalității este importantă nu doar în Sri Lanka, ci și peste tot în lume. Doar cu ajutorul internațional vom putea să luptăm împotriva cartelurilor care fac trafic de droguri și împotriva altor activități criminale. Guvernul nostru a lansat un apel către toate țările, inclusiv partenerilor noștri din Uniunea Europeană, să ne dea o mână de ajutor ca să eradicăm uh, traficul cu droguri și mai ales organizațiile și grupurile criminale organizate și alte activități uh, criminale transfrontaliere ca să putem să avem o societate fără criminalitate și să garantăm pace și securitatea cetățenilor noștri. Ne bucurăm că Uniunea Europeană ne uh, um, ajută inclusiv pe plan economic. De aceea, guvernul nostru se adresează comunității internaționale care au uh, experiență și mijloace uh, să ne ajute să, ne, să aplicăm legea și să consolidăm autoritatea judiciară ca să facem față acestei chestiuni foarte grave. Vă mulțumesc! We really hope that you will receive already Vă mulțumesc! Sperăm că vom primi deja câteva îndrumări și sfaturi din partea uh, uh, doamnelor și domnilor miniștri prezenți aici. Mă uit acum uh, către domnul Jean-Claude Gagosu, care este ministru de afaceri externe din Republica Congo. Dumneavoastră ați abolit pedeapsa cu moartea în mod constituțional în 2015 și știm că acum țara dumneavoastră face demersuri pentru a ratifica cel de-al doilea protocol facultativ la Convenția Internațională privind drepturile civile și politice. Aveți un anunț de făcut astăzi? Doamnelor și domnilor miniștri, dragi colegi, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor ambasadori. Într-adevăr, în Republica Congo, Constituția adoptată prin referendum în octombrie 2015 a abolit pedapsa cu moartea. Acum, țara mea trebuie să facă un pas în plus în lunga cale care urmărește să dea un sens de plin dreptului la viață, gravat uh, în marmură în articolul 3 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Cu ocazia celui de-al acesta, al șaptelea congres, am venit pentru a reitera angajamentul țării mele de a face ca abolirea pedepsei cu moartea să fie irreversibilă, încadrând-o într-un corp juridic care o protejează de schimbările politice, o protejează de diferitele interese ale zilei. La nivel uh, regional, Republica Congo dă dovadă de aceeași hotărâre rămânând favorabilă adoptării de către Uniunea Africană a proiectului de protocol suplimentar la Carta Africană a Drepturilor Omului și a Popoarelor, referitor la abolirea pedepsei cu moartea. La nivel internațional, țara mea votează din decembrie 2007 în favoarea tuturor rezoluțiilor adunării generale a ONU care urmăresc să stabilească un moratoriu global privind aplicarea pedepsei cu moartea. În plus, țara mea a însoțit rezoluțiile referitoare la moratoriu adoptate din 2008 până în 2014. Doamnelor și domnilor, ratificarea celui de-al doilea protocol facultativ pe marginea Tratatului Internațional privind drepturile civile și politice va fi, pentru țara mea, consacrarea unei lupte de lungă durată care a urmărit să facă ca dreptul la viață să învingă dată pentru totdeauna. Va consacra odată pentru totdeauna ruptura definitivă față de legea talionului, acel faimos ochi pentru ochi, dintre pentru dinte, care ne limitează la instinctele noastre de bază răzbunătoare, ne face să regresăm la originea animală în aspectele sale cele mai negative. De altfel, trebuie să ne întoarcem în timp, în luna octombrie 1982, pentru a constata ultimele execuții realizate în țara mea. Era vorba de persoane condamnate pentru omor. După aceea s-a aplicat o politică voluntară aboluționistă, mânată cu hotărâre de excelența sa, Denisa Sassou președintele țării mele. Prin adoptarea Constituției pe care s-a amintit-o din aori, doamnă, au trecut 33 de ani în care țara mea nu a, s-a mai întors la pedepsa cu moarte. Acest moratoriu a convins în cele din urmă marea parte a concetățenilor noștri în ce privește inutilitatea pedepsei capitale și referitor la necesitatea imperioasă de a o aboli. Acest principiu a fost, dacă îmi permiteți să spun așa, canonizat uh, de Constituția din 15 uh, octombrie 2015, pe care o aminteam adineori, o Constituție considerată ca fiind un text avangardist o Constituție care, de fapt, este o Constituție aboliționistă care a reprezentat uh, deschiderea unei noi ere în țara mea. Doamnelor și domnilor, pentru a încheia dinaori, um, um, a fost evocat prietenul nostru Robert Badenter și mi-amintesc că la 17 septembrie 1981 pronunța următoarele cuvinte în fața adunării naționale franceze. Cei care cred în valoarea distasivă a pedepsei cu moartea nu cunosc adevărul omenesc. Pasiunea criminală nu poate fi stăvilită de frica de moarte, întocmai ca orice alte pasiuni care acestea din urmă sunt mai nobile. Închei citatul. Doamnelor și domnilor dragi prieteni, cum să nu medităm la aceste cuvinte atât de profunde care ne livrează atâta înțelepciune. Vă mulțumesc! Merci, monsieur Cagoso, merci pour votre Mulțumesc foarte mult, domnule Gagoso, vă mulțumesc foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră împotriva legii talionului, după cum ați amintit. Domnule Sheikh urez bun venit. Sunteți ministrul de justiție al Guineei. Guvernul Guinea a abolit pedepsa cu moartea în 2016. Vă felicităm. Am constatat totuși că, cu ocazia votului la adunarea generală a ONU pentru moratoriu, moratoriu universal în ce privește execuțiile, reprezentanții dumneavoastră s-au abținut astăzi. Chinea ia în calcul posibilitatea ratificării pe termen scurt a celui de-al doilea protocol suplimentar în ce privește tratatul internațional privind drepturile civile și politice? Mulțumesc. Mersi, madame. Mulțumesc. Excelențe, stimați membri ai panelului, stimați invitați, mai întâi aș dori să Vă mulțumesc pentru posibilitatea oferită Republicii Guinea de a um, prezenta angajamentul său și progresele realizate în lupta împotriva pedepsei cu moartea. Guinea a adoptat o metodă destul de unică. Pedeapsa cu moartea nu a fost în mod formal oficial abolită în Guinea, dar în aprilie 2016 am scos pur și simplu pedeapsa cu moartea din noul cod penal. Nu mai există. Nu uitați că e vorba de o țară în care majoritatea populației, clasa politică, o anumită clasă socială erau în mod majoritar pentru pedeapsa cu moartea. Uh, și aceste violențe existau uh, și trebuiau pedepsite în țara noastră, deci trebuia să fie utilizată această metodă. Mai întâi, curtea cu jurați care oferea o competență criminală tribunalelor de primă instanță, ceea ce permitea celor 33 de tribunale de primă instanță din țara noastră să poată judeca afaceri, dosare criminale, penale. Deci, nu puteam să lăsăm astfel de tribunale mici să se pronunțe Uh, și să poată pronunța pedeapsa cu moartea. Și e un argument care a avut câștig de cauză în fața parlamentarilor. Un argument puternic, cu exemple și, în ciuda divergențelor de opinie la nivel politic în Parlament, acest cod penal a fost votat cu unanimitate. Am insistat asupra faptului că nu ne puteam permite să lăsăm uh, uh pedepsa cu moartea să existe în continuare într-un cod penal atât de inovator în care multe lucruri progres, uh, la progres. Ceea ce înseamnă că am trecut de la un regim de moratoriu de fapt și ultima execuție în Republica Guinea datează din 2002 și între 2002 și 2018 eram în acest regim. Au fost 10 condamnați la moarte în uh, țara noastră, iar în aprilie 2016, prin noul cod penal, am retras pur și simplu din text pedepsa cu moartea. Deci, uh, pedepsele au fost comutate și uh, au devenit pedepse cu, pe viață. De ce am avut acest demers? Trebuie să ținem seama de situația specifică a fiecarei țări, dar trebuie să menținem și ideea ca atare a abolirii. E un demers irreversibil, trebuie să fim conștienți de acest lucru. Deci, răspunderea noastră ca și politicieni este să cooptăm populația sau convingem, dar și factorii decidenți politici, în așa fel încât să ne atingem obiectivul. Deci metoda pe care am ales-o noi, un moratoriu în fapt care a durat cam 15 ani și un moratoriu de drept. După cum știți, în realitate nu există o, realitate, o diferență formală, oficială între abolire și moratoriul pe care noi l-am avut în Guinea o lege va permite deputaților care au votat să o oficializeze această abolire a pedepsei cu moartea. Și de multe ori, pentru a încheia, doamna, uh, utilizează o metaforă, o imagine și am spus asta și în Abidjan, pentru cei care au fost de față. E ca și cum ai avea o casă cu mai multe etaje, parterul e de fapt consacrat celor țări care în continuare practică în mod masiv pedepsa cu moartea, Uh, chiar și anumite țări democratice pe care n-am să le numesc, dar pe care le cunoașteți. Apoi la etajul numărul 1 aveți cei ca, acele țări care au un moratoriu de fapt, ea a fost și țara mea cuprinsă aici până în 2016. Judecătorii puteau condamna oamenii la pedepse cu moartea, chiar dacă în practică acest lucru nu se realiza. Oamenii erau totuși în culoarul morții și orice politician putea să ceară la un moment dat execuțiile să fie realizate. Și, evident, la etajul al doilea avem oratorul de drept. Se retrage pedeapsa cu moartea din codul penal, care este un text fondator. Niciun judecător nu mai poate pronunța pedeapsa cu moartea. Și deci există automat o comutare a pedepsei cu moartea în pedeapsă pe viață. Și acesta este cazul acum al Guinei cu o măsură de siguranță, perioadă tranzitorie de 30 de ani. Apoi, următorul etaj îl reprezintă abolirea totală. Cum ar fi în Burkina Faso, prietenii noștri au fost mai curajoși decât noi. Au o lege prin care au înlăturat cu totul această posibilitate. Iar diferența între ceea ce am făcut noi și ceea ce uh, au făcut în Burkina Faso pentru abolirea directă, după părerea mea, concret nu sunt multe diferențe, dar ținem seama de specificități. Și e adevărat că evoluția aceasta este ceva inexorabil. Și uh, iată care era specificitatea cazului nostru al Republicii Guinea. În momentul de față există o liniștire a spiritelor față de acest subiect. Și când uh, anumiți parlamentari au intervenit, uh, am ajuns la concluzia că nu trebuie să păstrăm pedapsa cu moartea în textele penale. Și astăzi constatăm că întreaga societate s-a liniștit față de acest subiect și cât de curând sperăm să putem înainta o lege în acest sens și vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră. Guvernul nostru este gata să semneze cel de-al doilea protocol adițional referitor la pactul internațional referitor la drepturile civile și politice și îl poate înainta către adunarea națională spre ratificare. Merci pour cette bonne Mulțumim pentru această veste bună, mulțumim pentru clarificările oferite referitor la reforma codului penal. Fiecare țară are specificitățile sale, calendarul său, așa că vă încurajăm să schimbați și opiniile publice și mentalitățile în țările dumneavoastră. Și acum, uh, Burkina Faso. După cum s-a spus, uh, înlăturarea pedepsei cu moartea din, în mai 2018 transformă țara dumneavoastră ca ultima țară, drept ța, ultima țară aboliționistă. Cu toate acestea, angajamentul dumneavoastră nu se oprește aici. Puteți să ne explicați mai în detaliu? Mersi, madame. Vă mulțumesc, doamnă. Doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor actori ai societății civile, Dați-mi voie ca numele delegației mele să mulțumesc călduros regatului belgean, Parlamentul European și ONG-ului împreună împotriva pedepsei cu moartea pentru că au invitat Burkina Faso la acest important eveniment. Țara mea se bucură să participe la acest congres mondial ca să poată să discute cu toți participanții despre propria sa experiență în domeniul abolirii pedepsei cu moartea. Mi se pare că este important să subliniez că dinamica abolirii pedepsei cu moartea în Burkina Faso a fost una constantă, chiar dacă calea pe care am parcurs-o a fost destul de întortocheată și de lungă înainte de a ajunge la capătul drumului, pentru că opinia publică nu era prea prietenoasă cu această idee. Uh, făclia acestei dinamici a fost uh, purtată atât de autorități cât și de actorii societății civile și au fost încurajați de ONG-uri regionale sau uh, internaționale. În acest sens au fost organizate campanii de sensibilizare și au fost întreprinse um, acțiuni concrete de la adoptarea Constituției din iunie 1991, pentru că în cadrul Constituției, noi ne-am angajat să construim un stat de drept democratic care se bazează pe respectul libertăților individuale și colective. Acest angajament, de asemenea, s-a ilustrat prin ratificarea și aderarea la instrumente juridice regionale și internaționale majore care protejează dreptul la viață. De pildă, Burkina Faso a um, ratificat toate moratorile privind pedeapsa cu moartea. În acest context, menținerea pedepsei cu moartea în legislația națională punea probleme de compatibilitate cu angajamentele pe plan internațional și cu prevederile constituționale. Din acest motiv, autoritățile politice din uh, Burkina Faso au organizat consultări, uh, campanii de sensibilizare, pe lângă toate straturile societății și s-au bucurat de sprijinul organizațiilor societății civile pentru a face să dispară pedeapsa cu moartea din ordinea juridică internă. Pot să vorbesc despre adoptarea în 2014 a două legi care au permis implementarea Convenției privind protejarea drepturilor copiilor și Convenția cu, um, privind uh, prevenirea și reprimarea torturii și a practicilor asimilate, ceea ce a pregătit terenul pentru a recunoaște abolirea pedepsei cu moartea. De asemenea, în 2014 s-a organizat și o, difuzarea unui film, urmate dezbateri și sesiuni regionale în atenția actorilor judiciari, a forțelor de apărare și de securitate, a responsabililor din mass media, autorităților tradiționale și religioase și a liderilor politici. Și urmat după aceea Constituția uh, uh, care urmează să fie adoptată în luna martie, un amendament la Constituție. Dar vreau să vorbesc și despre o altă etapă, și anume că trebuie să ținem cont de situația de securitate din zona uh, Sahelului, care a, cumva a amenințat uh, acțiunile noastre în vederea abolirii pedepsei cu moartea în pofida campaniilor de sensibilizare duse în țara mea în colaborare cu ONG-urile, în ultimii ani a fost destul de greu să obținem uh, aderarea populațiilor și din cauza că nu s-a găsit un consens în ceea ce privește abolirea pedepsei cu moartea, guvernul a hotărât să-și asume răspunderea, astfel încât țara noastră să facă parte dintre cele care au abolit pedepsa cu moartea în drept. Această dorință afișată s-a tradus prin adoptarea în Consiliul de Miniștri din ședința din 14 martie 2018 a proiectului de lege uh, privind codul penal, care a fost adoptat apoi de către Adunarea Națională pe 31 mai 2018. Acest nou cod penal a consacrat adobolirea pedepsei cu moartea în Burkina Faso, independent de ce infracțiune este vorba. Cum puteți să constatați, doamnelor și domnilor, suprimarea pedepsei cu moartea este efectivă în drept de pe 31 mai 2018 în Burkina Faso și este rezultatul unui parteneriat, a unei hotărâri uh, uh, uh, și a unui angajament constant uh, și um, care nu a slăbit nicio clipă a autorităților societății civile și ne dorim ca pedeapsa cu moartea să fie abolită în toate țările. Este convingerea noastră profundă și acum vreau să închei uh, rugând țările care încă au um, pedeapsa cu moartea efectivă, că se poate, se poate să se schimbe legea și la ei și că noi suntem gata să le acordăm asistență. Vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc și pentru apelul lansat țărilor uh, um, care încă practică pedeapsa cu moartea și ne bucurăm să aflăm că va fi adoptat și amendarea Constituției Acum vreau să dau cuvântul domnului Abubakar eh, M. Tambadu, procuror general și ministru al justiției a Republicii Gambia. Dumneavoastră ați eh, abordat deja, adoptat deja protocolul eh, facultativ la Convenția ONU, fiind un prim pas către abolirea pedepsei cu moartea țara dumneavoastră veți garanta pe plan intern conformitatea cu angajamentul Gambiei pe plan internațional? Excelențe, distinguished. Mulțumesc, excelențe, stimați oaspeți, de dragul uh, timpului, dați-mi voie să mă bazez la protocolul, să mă bazez pe protocolul deja existent. Pedepsa cu moartea a fost uh, abolită în Gambia în 1993, dar a fost reintrodusă în 1995 în urma unei lovituri de stat militare din 1994. Motivele pe care le-a prezentat uh, armata au introdus la momentul respectiv următoarele, citez, de la abolirea pedepsei cu moartea în Gambia, s-a înregistrat un, uh, o creștere treptată a cazurilor de omucidere și de trădare uh, care, dacă nu vor fi ținute în frâu în mod eficace, pot degenera într-o deteriorare a legii și ordinii. Nu exista nicio dovadă concretă în favoarea acestei afirmații la momentul respectiv. Drept urmare, cazurile de omucidere, de fapt, au fost uh, și de omor au fost rezultatul acțiunilor uh, armatei o nouă Constituție a fost promulgată în 1997 și garantează dreptul la viață. Aceeași Constituție păstrează folosirea pedepsei cu moartea pentru anumite infracțiuni și specifică că la 10 ani de la intrarea în vigoare a Constituției, adunarea națională a Gambiei ar fi trebuit să revizuiască păstrarea, caracterul dorit al păstrării um, pedepsei cu moartea sau nu. Acest lucru însă nu s-a întâmplat niciodată. Execuții s-au realizat până în august 2013, când uh, nouă indivizi aflați în penitenciarul Mile 2 au fost executați, mulți spunând cu um, afirmând că s-au încălcat grav procedurile aplicabile. În urma unei schimbări de guvern în decembrie în 2016, s-a impus un moratoriu asupra pedepsei cu moartea din februarie. Toate aceste pedepse cu moartea au fost schimbate în uh, pedepse cu închisoare pe viață în august în 2018 în urma semnării și ratificării uh, de către Gambia în septembrie 2017 a celui de-al doilea protocol opțional la Convenția Internațională privind drepturile civile și politice. Cu toate acestea, pedepsa cu moartea în Gambia este o chestiune constituțională și abolirea acesteia va presupune o modificare a Constituției. La ora actuală e în curs un proces de revizuire constituțională și folosirea pedepsii cu moartea, după cum era de așteptat, a generat multă dezbatere în rândul opiniei publice. Cu toate acestea, vreau să vă asigur că noul guvern al Gambiei sprijină, fără echivoc, eliminarea pedepsei cu moartea din Gambia. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru. Când vine vorba de abolirea pedepsei cu moarte, pe, guvernele pot uh, da o pildă prin propriul exemplu. Iată de ce sprijinim și încurajăm eforturile guvernelor de a reforma Constituția și de a elimina pedepsa cu moarte. Alături de noi îl, aflăm, îl avem astăzi pe ministrul Justiției din Maroc, Mohamed Ojar. Bună ziua! Aș dori să vă întreb următoarele. în scrierea dreptului la viață, noua Constituție, cât și alte Uh, poziționări, uh, mai ales a regelui Mohamed al VI-lea, arată, lor de poziție făcută de Mohamed al VI-lea arată că Marocul pare astăzi gata pentru abolire. Vă rog. Uh, mulțumesc foarte mult. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Și sincer, sunt extrem de emoționat să pot să iau cuvântul astăzi în fața dumneavoastră și să amintesc angajamentul regatului Maroc sub uh, leadershipul majestății sale Mohamed VI înspre un proiect democratic, înspre respectarea statului de drept și o, un respect, o respectare totală a tuturor drepturilor omului. După cum ați spus și dumneavoastră, am reușit, ca urmare a unei dezbateri naționale, în momentul în care am redactat noua Constituție, să înscriem dreptul la viață. Vă citesc articolul 20. Dreptul la viață este dreptul uh, uh, care are cea mai mare întâietate și legea protejează acest drept. Această consacrare, această consfințire a fost extrem de importantă pentru noi. Este o garanție pen, fa, pentru a, a, angajamentul nostru în acest sens. Țara mea se află acum într-o strategie de neaplicare a pedepsei cu moartea. Și pot să vă asigur că nici o execuție nu a fost realizată încă din 1993 încoace și nici una nu va mai fi permisă în Maroc. Această strategie de neaplicare a pedepsei capitale, de fapt, oglindește dezbaterea pe care am avut-o la nivel național pe te această temă. Și trebuie să vă spun de asemenea că, având în vedere conjunctura generală și internațională, există un, un din ce în ce mai mult uh, spirit conservator în uh, regiune și de când am adoptat strategia națională pentru promovarea democrației, această tematică este considerată drept o, o, o tematică conflictuală, dreptul la viață. Ne aflăm într-o strategie de uh, restricție legislativă pe ansamblul arsenalului juridic și cerem sprijin uh, în Parlamentul Marocan pentru a limita uh, situațiile în care uh, există posibilitatea de a pronunța o pedapsă cu moartea. Um, am trecut de la 31 de astfel de posibilități la doar câteva cazuri, mult mai puține. Eu personal sunt extrem de atașat față de acest principiu și trebuie să vă spun, și acum spunea Adinaur și doamna Pilai, Vreau, trebuie să vă spun că uh, sunt optimist să putem continua această dezbatere spre abolire în Maroc. Avem o abordare treptată, pragmatică, înaintăm de peste 40 de ani și suntem de părere, cu, având în vedere dezbaterea care a fost lansată recent uh, și care va continua curând uh, și având în vedere dinamismul societății civile în Maroc, sperăm deci să putem construi un consens. Un consens pe această temă. Am încredere în capacitatea țării mele de a reuși cât de curând să vă anunțe o veste bună pe acest subiect. În concluzie, aș vrea să închei totuși pe un ton optimist și vreau să aduc un omagiu vibrant întregii societății civile din uh, țara noastră, reprezentanții ai drepturilor omului care sunt prezenți în sală și care luptă împotriva acestui spirit conservator din întreaga regiune. Vor continua să fie în continuare apărătorii a unei cauze nobile pe care o împărtășim cu toții. Mulțumesc! Merci, Mulțumim foarte mult, domnule Ojar, și vă mulțumim pentru faptul că ați amintit rolul societății civile în această luptă. Știm că e o societate civilă foarte importantă și susținem angajamentul dumneavoastră pentru neaplicarea de facto a pedepsei cu moartea în țara dumneavoastră. Vreau să mulțumesc tuturor miniștrilor pentru participarea la acest panel. Vă mulțumim pentru prezentările dumneavoastră, pentru veștile bune referitoare la țările dumneavoastră. Dar de fapt, ce înseamnă acest lucru? Ce, cum uh, trăiesc prizonierii? Cum reușesc ei să continuă să aibă oarecare interacțiune uh, umană cu ceilalți prizonieri, cu alte familii? Um, Ume Olatușami a petrecut 20 de ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o și a devenit o posibilitate de a exprima prin pictură, a reușit să-și exprime singurătatea. Și uh, iată, aveți aici unul din tablourile sale, special uh, realizat pentru acest congres. Uh, good afternoon, everybody. Uh, I want to uh, start, uh, first start out by saying... Bună ziua! Vreau să mulțumesc tuturor celor care au permis expunerea acestui tablou. Mulțumesc și celor care organizează acest eveniment. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, ce mult mă bucur că sunt aici. E un adevărat miracol pentru mine am petrecut 21 de ani în închisoare, între care 10 în culoarul mărții. Și nici măcar nu știu uh, mulți ani nici măcar nu am fost judecat și uh, a trebuit ceva timp ca să se afle că uh, dovezile împotriva mea de fapt erau fabricate și am reușit să-mi uh, demonstrez nevinovăția. când ești într-o situație ca a mea, te poți gândi ce s-a întâmplat când oamenii trăiau în peșteri în urmă cu câteva milioane de ani și, de fapt, mă gândesc la picturile rupestre, când oamenii, ca să picteze un urs, își foloseau mâinile și mângeau cu pictură pereții. Și așa m-am simțit și eu. Eu n-am studiat artă decât uh, micile lucrări pe care le făceam la școală. Ce pot să vă spun, doamnelor și domnilor, este că ceea ce m-a salvat la propriu și la figurat, a, închipuiți-vă că ești într-o celulă uh, care e atât de mică că nici măcar nu poți să-ți întinzi brațele că din cauza pereților care sunt strâmți, 22 de o, 22 de ore pe zi eram închis în această celulă, nu puteam ieși decât două ore pe zi uh, um, și cu lanțul la mâini și la picioare și e foarte greu să nu uh, înnebunești, să supraviețuiești și să-ți menții motivația. Pentru mine pictura a fost ce m-a salvat. Eu am pictat acest tablou pentru acest eveniment nu știu dacă vă puteți da seama ce am făcut. Este că am pus uh, semnul scaunului electric pentru că eu trebuiau să fiu condamnat de, cu executare prin electrocutare și l-am desenat cu o glugă pentru că Um, asta vreau să spun că noi um, nu putem să fim, să asistăm la această nedreptate care se întâmplă în Statele Unite ale Americii și nu numai. Și am vrut să, că să mi-aduc aminte că am participat la cel de-al șaselea congres de la Oslo și mi-aduc aminte că la sfârșitul ceremoniei uh, am uh, Participa cu toții la o pictură colectivă unde fiecare um, a putut să își pună amprenta mâinii și am vrut să spunem că acolo erau mulți oameni puternici. Era foarte important acest gest colectiv pentru că noi cu toții care suntem conștienți de ce se întâmplă trebuie să ne lăsăm amprenta peste toți. Pentru că oameni ca cei din această sală și de peste tot din lume care se luptă pentru oameni ca mine, dacă ei nu ar exista, eu nu aș fi astăzi aici și datorită lor eu nu am renunțat, nu mi-am pierdut speranța zi de zi. Chiar și atunci când uh, nu mai ai niciun motiv să îți păstrezi speranța. Și așa cum vă spuneam, eu am, um, am, um, aveam un coleg deținut care, el care era un artist și l-am rugat să facă un portret al meu. Între timp el a fost condamnat, dar când l-a terminat nu semăna deloc cu mine portretul pe care l-a făcut. Și mă gândeam în această celulă minusculă și am zis, păi bine îmi păstram banii și mă descurcam mai bine decât portretul pe care mi l-a făcut colegul. Din păcate pentru mine, mama niciodată nu a putut să vadă rezultatul muncii mele, pentru că mama mea a murit într-un accident de mașină când eu eram încă în închisoare. E, e groaznic pentru mine, întotdeauna vine să plâng când mă gândesc la asta. Întotdeauna vine să plâng când mă gândesc. dar cel mai complet uh, uh, um, lucru care ți se poate întâmpla este, când atunci ești în închisoare este că nu poți să controlezi nimic și ori și cel mai uh, lucru cel mai groaznic care poate să se întâmple este să ți se spună în închisoare, când ești în închisoare, că trebuie să dai un telefon acasă, pentru că știi că atunci când fac acest lucru, știi că s-a întâmplat ceva grav cuiva din familia ta, pentru că ca să ai dreptul la un apel gratuit înseamnă că ți-a murit cineva din familie. Și când au venit oamenii la celula mea și mi-au spus că trebuie să mă ducă jos ca să dau acest telefon acasă, când stau în fața celulei mele și îmi spun că trebuie să-mi pună lanțurile și eu mă gândesc ce o să-mi spună uh, mama la telefon când am să ajung acolo Uh, și de fapt uh, la telefon era sora mea și ea mi-a spus ce s-a întâmplat cu mama mea. Și prima mea reacție când mi-a spus acest lucru, uh, nici măcar n-am înțeles ce se întâmplă, n-am, n-am conștientizat. Și au trecut câteva secunde și tot o ascultam pe sora mea. Și timp de trei zile după ce am primit această veste, pot să vă spun că dacă n-aș fi plâns, Plângeam non-stop, încercam să scap de realitate, dormeam cu ochii deschiși și după aceste trei zile nu puteam nici să ies din pat, nici nu vroiam să mă dau jos din pat. Mama a venit să mă vadă și pot să vă jur că a venit la mine și mi-a spus, ridică-te! Am sărit, da, m-am gândit, da, domnule, s-a terminat coșmarul. M-am trezit, realitatea era cum era, dar că stăteam în această celulă, cum vă spuneam, în această celulă minusculă și am vrut să chem un uh, preot. După ce mama mi-a spus în vis să mă ridic și mă uitam la acest portret pe care îl făcuse colegul meu de ținut și m-am gândit – ce, că când l-am primit m-am gândit că aș fi putut să-mi economisesc banii pentru că aș putut să pictez mai bine decât el. În momentul acela mi-am dorit, găsit dorința de a face artă și datorită artei am putut să găs- regăsesc libertatea, deși eram închis într-o celulă. Și tot datorită artei mele, uh, uh, am putut face în așa fel încât oamenii se simtă mai apropiați de mine atunci când am aflat despre situația mea. Pentru că doar atunci oamenii s-au uitat mai de aproape la, la cazul meu și și-a dat seama că eram închis acolo pentru o faptă pe care nu o comisesem. Și și nu doar familia mea, ci și alți oameni care întotdeauna m-au sprijinit, dar și alți oameni din afară au uh, uh, vrut să înțeleagă ce mi se întâmplă mie și ce se întâmplă și oamenilor din jurul meu, pentru că există două alte persoane care mi-au spus, mă bazez pe ce mi-au spus și am încredere în ei, că ei au avut aceeași soartă ca și mine. Erau uh, condamnați pentru o crimă pe care nu o comiseseră și știu foarte mulți oameni care în continuare sunt în culoarul morții, pentru că poliția și procurorii ce mi-au făcut mie și a făcut ca eu să ajung acolo, au făcut exact același lucru și a, acelor oameni. Când vă spun că multă lume în jurul meu era în aceeași situație ca și mine, e adevărul. Situațiile noastre erau identice. Când vedeți ce mi-au făcut mie, au făcut același lucru și altor două persoane care chiar și acum se află în închisoare. Cum am spus, eu am această ocazie nemaipomenită să călătoresc peste tot în jurul lumii, să lucrez în țara mea și să încerc să vorbesc despre ce se întâmplă și știu cât de important uh, uh, este um, lupta unor oameni precum organizația uh, Asociația de Luptă împotriva pedepsei cu moartea și lucrez și cu tinerii și încerc să îi educ și să le explic cum funcționează sistemul. În Statele Unite, nu știu cât știți dumneavoastră, dar în Statele Unite există o industrie uriașă. Uh, și eu am crezut că nimic nu mă interesează până când am fost în culoarul morții și fiind un artist, am avut această ocazie și de asta încerc să le povestesc tinerilor de ce este important. Nu numai să învețe despre acest sistem, pentru că, așa cum am spus, 100 de milioane de dolari sunt cheltuiți în fiecare an pentru toți acești oameni care se află uh, în colarul morții și sunt Să nu mai uităm că majoritatea celor deținuți și care se află într-o situație cum era a mea au această caracteristică că au o culoare a pielii diferite. Și eu nu puteam pur și simplu să scap din închisoare, să mă întorc acasă și să uh, uh, mă prefac că îmi iau viața de la capăt ca și cum nimic s-ar fi întâmplat. Eu mi-am făcut o promisiune a celor care au rămas în închisoare, că voi face auzită vocea și voi vorbi numele celor care au rămas acolo și că așa cum unii oameni au vorbit despre mine, oameni ca dumneavoastră care mi-au permis mie să mă întorc acasă. Și există oameni care er, au făcut multe pentru mine, s-au luptat pentru mine, deși nu-i cunoșteam. Și orice ne doboară în viață, dacă ești în stare să te ridici, e bine nu numai pentru tine și nu numai datorită ție, ci și datorită altor oameni. Și trebuie să știi că ai o răspundere. Ai o răspundere. Și atunci când cineva este doborât din cauza circunstanțelor din viață, trebuie să le permiți să-și păstreze speranța, să spui că merită să trăiești. Și când stau aici în fața dumneavoastră, îmi spun că mi-aș dori să pot cumva să trimit acest sentiment că trebuie să-ți păstrezi speranța celor care au cea mai mare nevoie de ea. Și vă mulțumesc încă o dată că m-ați invitat, vă mulțumesc pentru toată munca pe care o faceți, lupta trebuie să continue. Thank you. Mulțumesc. Vă mulțumim, Endume, eh, pentru că ați eh, ați împărtășit cu noi povestea dumneavoastră. Sperăm că împreună cu ajutorul dumneavoastră să schimbăm sistemul. Presa marocană scoate în evidență mereu rolul său fruntaș în ce privește manifestările pentru abolirea pedepsei capitale. Deja cu ocazia ultimei execuții din Maroc, în 1993, se declarase împotriva pedepsei capitale. Scali, de mai multe ori ministru în Maroc, intervine astăzi în um, calitate de membru al Comitetului Științific al Congresului Mondial împotriva pedepsei capitale. Vă rog. E greu să iei cuvântul după mărturia atât uh, de cutremurătoare a lui Ndume, însă Trebuie să continuăm, lucru care ne dă și mai mult curaj pentru a ne continua lupta. Dragi aboliționiști de pe cinci continente, stimate doamnelor și domnilor, stimați invitați, mă simt deosebit de onorată să mă număr astăzi printre cei 1500 de aboliționiști din 115 țări care participă la acesta al șaptelea Congres Mondial împotriva pedepsei capitale organizat la Bruxelles, capitală europeană și astăzi capitală mondială a abolirii pedepsei cu moartea, deși doar simbolic. Vreau să mulțumesc tuturor organizatorilor și celor care au însoțit acest congres, mai ales OCPM, ECPM, directorul său general, uh, Rafael Chenuiazon, Nicola Pero, cât și Organizației Mondiale împotriva pedepsei cu moartea, partener al acestui eveniment mondial. Mulțumiri și felicitări ECPM pentru eforturile și inițiativele luate în uh, vederea sprijinirii inițiativelor aboliționiste de peste tot de pe glob, mai ales în Africa și în Maroc pentru ca în acest fel să ne atingem obiectivul comun, abolirea universală a acestui semn permanent al barbariei, cum spunea Victor Hugo, această pedapsă degradantă și denigrantă, și anume pedapsa cu moartea. Calea în spre aboli- abolire este inexorabilă pentru că urmează cursul istoriei um, omului și respectă dreptul la viață și la demnitate. După cum am uh, putut constata în urma pledoariilor uh, intense pe care le-am auzit la tribună, intervențiile din acest al șaptelea Congres Mondial fac ca inimile noastre să zvâgnească la unison în uh, vederea eliminării pedepsei cu moartea, permițându-ne să elaborăm strategii înspre atingerea acestui obiectiv. În calitate de membru al Comitetului Științific al, CES, al acestuia cel de-a șaptelea Congres Mondial, am avut onoarea de a lua parte la procesul menit să structureze acest congres pe baza propunerilor ECPM și din partea Coaliției Mondiale. E vorba de o echipă care reprezintă mai multe continente, uh, care se caracterizează printr-un angajament aboliționist pe care îl um, salut um, și prin participarea doamnei Seina Bubenga. O salut, salut de asemenea întreaga echipă, cât și membrii Comitetului Științific. O întâlnire fizică și nenumărate întâlniri prin Skype, mii de e-mail-uri, toate s-au concretizat în programul pe care le aveți în fața dumneavoastră și timpul nu-mi permite să intervin, să-l abordez punct cu punct. În acest fel am luat sub lupă toate domeniile, toate sectoarele care pot să se implice în această luptă, de pildă sectorul privat, implicat pentru prima dată într-un congres mondial. E vorba de subiecte inovatoare, precum aplicarea discriminatorie a pedepsei capitale la adresa femeilor, adesea din cauza condiției lor de femeie, cât și din cauza sistemului patriarhal care, fat, uh, care nu se apleacă asupra problemelor cu care se confruntă femeilor, de multe ori în cazul infracțiunilor precum uh, crime conjugale, infanticid sau adulter. Există de asemenea mii de femei care sunt condamnate la moarte în numele religiei. Uh, implicăm liderii religioși în această pledoarie în favoarea abolirii pentru a asigura respectarea pașnică a dreptului la viață în toate religiile. E una din inițiativele pentru care ne angajăm. O, pistă, o altă pistă inovatoare este acordarea de atenție și griji pentru familiile condamnaților. De multe ori membrii familiilor acestora sunt vizați din plin de dezbaterea privind eliminarea pedepsei cu moartea. Vom asista la mărturii din partea familiilor um, condamnaților. În calitate de activist de peste trei decenii în Maroc, voi continua să mă implic pentru continentul african pe care îl iubesc și care face parte mai mult ca oricând din, din identitatea noastră colectivă de când Marocul a revenit uh, în sânul acestei adunări în 2017 la Addis Abeba. Sunt convinsă că Africa va fi următorul, uh, următorul continent aboliționist, având în vedere că 4 5 din statele africane au abolit de drept și de fapt, sau de fapt uh, pedepsa cu moarte. În plus, um, Inițiativa aboliționistă Maroc datează de peste 25 de ani. Luptăm pentru un drept fundamental, dreptul la viață, care astăzi este stipulat negru pe alb la articolul 20 din Constituția Marocană din 1 iulie 2011. Pe 26 februarie 2013 s-a creat o rețea parlamentară împotriva pedepsei cu moartea în Maroc la inițiativa deputaților îmbibată de valorile umaniste universale în favoarea abolirii pedepsei cu moartea, scoate în evidență de asemenea rolul important pe care îl joacă deputații în calitate de legiuitori, simbolizând de asemenea suveranitatea națiunii. Inițiativa noastră a fost încununată de succes grație sprijinului din partea coaliției marocane împotriva pedepsei cu moartea. Salut președintele acesteia, cât și uh, datorită sprijinului permanent din partea ECPE. Ca să nu mai vorbim de abordarea noastră generală care ne-a permis să beneficiem de sprijinul din partea a 240 de deputați care fac parte din uh, partidele aflate atât la guvernare cât și în opoziție. Am organizat mai multe seminarii și congrese mondiale împotriva pedepsei cu moartea la Madrid în 2013, la Oslo în 2015 și mai recent în 2018 cel de-al treilea congres regional împotriva pedepsei cu moartea la Abidjan. Experiența noastră a fost uh, privită drept uh, prima de acest fel, inovatoare, unică și demnă de urmat de acele țări care încă nu au abolit pedepsa cu moarte. Ne simțim foarte aproape de atingerea obiectivului nostru când uh, Congresul Internațional pentru Drepturile Omului și-a prezentat raportul în fața Parlamentului, plasând uh, pe primul loc între recomandările sale abolirea pedepsei cu moarte. Salut uh, pe doamna Amina Boeș, numită recent în frunte acestui Consiliu pentru Drepturile Omului și care se numără printre noi cu ocazia celui de-al doilea forum mondial uh, pentru drepturile omului la Marrakesh în 2014, un moment de angajament uh, profund și dezbatere intensă. Mii de militanți au venit din lumea întreagă. Atunci regele Mohamed al VI-lea, în mesajul său adresat Forumului Mondial, s-a felicitat pentru eliminarea, pentru efortul uh, pentru eliminarea pedepsei cu moartea purtată de diferitele organizații de juriști ducând în acest fel um, la vârsta maturității această inițiativă. Inițiativele legislative actuale permit coordonarea la nivelul Magrebului și la nivelul Africii, aprofundând în acest fel dezbaterea la nivel național uh, privind abolirea pedepsei cu moartea sub egida Parlamentului, pentru că Marocul, având în vedere toate inițiativele și luptele purtate de societatea civilă, merită să treacă acest prag al abolirii. Prezența ministrului justiției Mohamed Ojar, cunoscut militant implicat uh, în chestiunea pedepsei capitale, este un fapt pozitiv pe care îl considerăm ca semnalizând apropierea de atingerea obiectivului nostru. Ne bazăm pe dumneavoastră pentru a oferi semnale încurajatoare societății civile în ceea ce privește realizarea acestui obiectiv, un obiectiv deosebit de drag nouă. De asemenea, ar fi un semn că Africa se transformă într-un continent fără pedapsă capitală. E un vis pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră și cu toate mișcările aboliționiste din Africa și de peste tot de pe glob, urez un succes de plin acestui al șaptelea Congres Mondial și vă mulțumesc pentru atenție. Merci, madame, merci. Mulțumim foarte mult, mulțumim pentru faptul că ați amintit cât de multă muncă stă la baza acestui congres. Profit de ocazie pentru a aminti că e vorba doar de ceremonia de deschidere a congresului. De-a lungul săptămânii vom avea foarte multe dezbatere, iar ceremonia de închidere va avea loc la Bozar și sunteți cu toții evident. Nu puteam să încheiem această ceremonie fără dânsul. Probabil că nici n-am fi în situația aceasta fără angajamentul său. Robert Badinter este ministrul de justiție care în 1981 a condus lupta împotriva pedepsei cu moartea în Franța. Vreau să vă amintesc că la momentul respectiv 69% din populația franceză era pentru pedepsa cu moartea. Iată mesajul său video. Chers amis, chers compagnons, Dragi prieteni, regret foarte mult că nu pot să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Niște microbi m-au împiedicat să pot face acest lucru, dar nu contează. Am în continuare acest sentiment profund de atașament față de munca desfășurată de activiștii pentru abolirea pedepsei cu moartea. În această lume dificilă, uneori chiar foarte crudă, tensionată, avem nevoie de această abolire universală. Avem nevoie, în mod indiscutabil, de progrese în anumite state membre. Astfel de progrese au fost realizate poate nu e suficient, însă noi, aboliționiștii, am devenit majoritari în cadrul instanțelor internaționale, stat cu stat. În mod constant, numărul aboliționiștilor nu a făcut decât să crească. Și în acest sens, o mărturie foarte clară mai ales când vine vorba de moratoriul referitor la executarea pedepsei cu moartea. Dar, totuși, nu ar trebui să fim cuprinși de un fel de euforie, crezând astfel că lucrurile se vor rezolva de la sine și că vom ajunge cu toții la scopul final, și anume abolirea universală a pedepsei capitale. Cei care examinează îndeaproape datele disponibile în momentul de față, evident, își amintesc poate, eu mi-aduc bine că Franța a fost cel de-a 35-a țară aboliționistă în lume în 1981. Iată că acum suntem la aproape peste 140 de țări și, după cum spuneam, suntem clar majoritari. Dar, dincolo de asta, în momentul în care analizăm situațiile internaționale în mod lucid, cu luciditatea necesară, trebuie totuși să spunem că anumite puteri mari, poate cele mai importante în lume, sunt în continuare adepte ale pedepsei cu moartea sau au acest dispozitiv în uh, sistemul lor legislativ. Am să menționez poate cea mai importantă și cea mai mare putere, China mai întâi, care deține în continuare numărul record, oribilul număr record de execuții ale pedepsei cu moartea. Statele Unite ale Americii, iată, un alt exemplu. India, care din punctul nostru de vedere, trebuia să ajungă la o abolire cât de iminentă. Iată că acum, dintr-o dată, ezită. Asemănă, situația asemănătoare cu cea a Japoniei și constatăm, de asemenea, că în țările prietene musulmane e vorba de țări în care se, este deținut recordul oribil al numărului de execuții și mă gândesc uh, asta comparativ cu numărul de popul- lor de populație, mă gândesc la țări cum ar fi Iranul sau Arabia Saudită. Aș mai putea menționa și alte țări. Deci, plecând de la aceste fortărețe, adevărate citadele ale pedepsei cu moartea, noi trebuie să înțelegem că misiunea noastră încă nu este încheiată. Solidaritatea noastră înainte ca uh, uh, trebuie să dăm dovadă de această solidaritate, înainte ca activiștii în aceste țări să fie consolidați și trebuie să susținem aceste eforturi și trebuie ca vocea noastră să fie auzită uh, pentru fiecare execuție capitală care încă mai există și care continuă să fie o crimă împotriva umanității. Ceea ce înseamnă că misiunea asta nu numai că este incompletă, neterminată, dar rămâne în continuare una dificilă. De aceea trebuie să ne mobilizăm noi, militanții, și vreau să mulțumesc tuturor activiștilor, pentru, să le mulțumesc tuturor celor care duc această lipsă pentru a lupta împotriva acestui flagel, și anume pedepsa cu moartea. Dar să nu uităm că fără acțiunea acestor activiști nu am ajunge la o acțiune care să ne apropie de scopul nostru final pe care ni-l asumăm și anume abolirea universală a pedepsei cu moartea. Eu sunt convins că această mișcare va lua amploare și că se va consolida permanent. Însă asta depinde de dumneavoastră cei care în lupta dumneavoastră de zi cu zi faceți față acestei pedepse cu moartea oribile. Și să nu uitați că aceasta reprezintă negarea absolută a celui din tâi drept al omului și anume dreptul la viață. Vă mulțumesc pentru lupta dumneavoastră și să știți că vă pot asigura de solidaritatea mea constantă și permanentă. Vă spun la revedere și cât de curând, până la următorul, ne vom revedea cât de curând la următorul congres. And now we would like to answer to this call. Acum trebuie să răspundem apelului lansat de domnul ministru Badenter. Vedeți uh, documentele pe care le-ați primit vă rugăm să ridicați mâna punându-vă mănușa, mănușa pe care ați prins-o în dosarele dumneavoastră, ca să putem să facem o fotografie. Vă rog frumos să vă ridicați și să vă puneți această mănușă. Are you ready? Almost, let's say. Let's wait a few minutes more. Încă câteva clipe ca toată lumea să fie gata. Please, hands up against. Vă rog, ridicați mâna împotriva pedepsei cu moartea. Thank you very much for attending. Thank Vă rog frumos pentru participare la această ceremonie de deschidere. Înainte de a încheia, aș vrea să vă amintesc frumoasa expoziție foto de, care poate fi admirată la primul etaj în această clădire și de asemenea avem un eveniment în Palatul Egmont de la orele 19. Programul este disponibil și de la orele 15 la orele 17 în această după amiază dezbaterea continuă aici în plenară despre rolul pe care îl poate juca sectorul privat în uh, domeniul abolirii pedepsei cu moartea. Sunteți invitați călduros să faceți, să luați parte la această dezbatere. Mișcarea aboliționistă crește zi cu zi, credem într-o lume fără pedeapsa cu moartea. Și vreau să mulțumesc organizatorilor, Vreau să mulțumesc um, um, Asociației împotriva pedepsei cu moartea, um, Coaliției Mondiale împotriva pedepsei cu moartea, mulțumim Parlamentul European pentru că găzdește această conferință și mulțumim Belgiei pentru ospitalitate. Vă mulțumesc că ați ascultat și că v-ați uitat și mulțumim și celor care se uită în streaming. Se încheie această ceremonie de deschidere.